Guten Morgen, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Guten Morgen, wir nehmen uns Bună dimineața! Reluăm munca noastră în Comisia pentru Control Bugetar. La această reuniune am onoarea de a vă saluta. Zu einem Workshop zum Thema Astăzi avem un atelier. No. Genau, die Herrschaften auf den hinteren Rängen bitte ich. Pe domnii din spate îi rog și pe dumneavoastră să se așeze. Bun venit tuturor, începe munca noastră. Avem un atelier în ceea ce privește descărcarea de gestiune a întreprinderilor comune 2014. Pentru prima oară ne ocupăm de acest aspect și anume de perspectiva beneficiarilor, cei care sunt, chiar lucrează în întreprindere comune, vrem să vedem ce părere au aceștia, ce perspective au. De aceea vă salut astăzi la acest prim astfel de eveniment la Comisia pentru Control Bugetar, raportorul va întârzia puțin pentru că e prins la o altă comisie, dar ni se va alătura în curând. Sperăm să aflăm astăzi de la dumneavoastră cum munciți să vedem care este perspectiva beneficiarilor din întreprinderile comune. De aceea eu mă bucur foarte mult că ați venit cu toții astăzi aici și voi și începe. Primul care primește cuvântul este domnul Ian van den Biesen. Vă rog. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc că ați invitat aici beneficiarii pentru că noi suntem cei care sunt implicați și de aceea mă bucur foarte mult că am această oportunitate de a împărtăși opinia noastră cu dumneavoastră. Și vă voi vorbi din uh, perspectiva Excel Philips. Trei lucruri. Întâi vă voi explica ce înseamnă Excel și apoi voi sublinia trei proiecte de succes și voi discuta despre trei chestiuni care cred că sunt interesante pentru discuția noastră de astăzi. Probabil știți ce se întâmplă în jurul nostru. Totul devine tehnologie inteligentă. Fiecare aspect al societății noastre, al economiei, al vieții noastre de zi cu zi fie că vorbim de mobilitate, de felul în care sunt conduse societățile, democrațiile, energie, eficiență energetică, resurse, domeniul sănătății, producția, totul devine tehnologie inteligentă. Este important să știm că electronica este cea care duce spre această schimbare de perspectivă. Chipurile sunt uh, cărămizile de bază pentru circuitele electronice și se ajunge până la software-ul de care e nevoie astfel încât sistemele să funcționeze, senzori, echipamente și materiale care sunt folosite astfel încât să fie produse chipuri. Toate aceste componente electronice ajung la această tehnologie inteligentă. Inteligent înseamnă complex toate aceste infrastructuri uh, electronice pentru fiecare domeniu de aplicare, cum ar fi mobilitatea, sănătatea, energia, toate au niște cerințe specifice și toate trebuie să fie conectate între ele și în infrastructura lor, dar și legate între infrastructuri. Și asta trebuie să fie făcut astfel încât să fie protejate datele, viața privată să fie garantată și așa mai departe. Cealaltă provocare sunt costurile. De exemplu, o nouă fabrică de producție pentru cea mai nouă generație de chipuri supraconductoare poate să coste până la 10 milioane, miliarde de euro. Apoi, software-ul de care e nevoie pentru avioane, pentru șofer automat și acestea pot să ajungă la un miliard de linii de cod. Fiecare linie de cod costă aproape un euro, deci din nou e nevoie de sume foarte mari de bani. Și de aceea e esențial ca companiile să colaboreze, e imposibil să se descurce singure. Și apoi, complexitatea și gestionarea e ceva ce nu se poate face singur. Acestea sunt motivele pentru care industria trebuie să colaboreze și de aceea avem nevoie de Excel ca platformă unde industria se poate întâlni și lucra împreună. Aceste sume uriașe de care e nevoie sunt cheltuite și în alte părți ale lumii. Aici aveți doar o privire de ansamblu în ceea ce privește ce s-a întâmplat în ultimii ani în marile companii și în țări din toată lumea unde s-au investit sume foarte mari pentru această cursă pentru competitivitate, pentru că despre asta vorbim. Ca să fii competitiv, trebuie să ai tehnologii inteligente. Și acesta este și momentul, motivul pentru care Excel există. Excel a fost fondat pentru că înțelegem că în Europa trebuie să ne punem în comun forțele, forțele din sectorul privat cu industria și cu alte părți interesate din domeniul de cercetare și dezvoltare și cu Comisia și, bineînțeles, foarte important, cu statele membre. Și de aceea se, se diferențiază Excel față de alte astfel de companii și întreprinderi comune. Există un uh, consiliu de membri care spune care va fi agenda în ceea ce privește cercetarea și apoi mai există autorități publice care participă, apoi state membre, 22 de state membre participă acum și trei alte țări. Sunt responsabile cu selectarea proiectelor și apoi există biroul întreprinderii care are un director care e responsabil de desfășurarea programului. E foarte important că Consiliul de Autoritate Publică este cel care decide finanțarea. Finanțarea se primește din două surse, de la propriile autorități naționale și de la Uniunea Europeană prin întreprinderile comune. Totul este făcut prin consilii de conducere în care sunt implicate părți interesate private și publice. Și eu sunt un membru al acestui consiliu și avem o reuniune astăzi. Acum trei exemple de uh, succes. Primul este Chiron. Philips a fost uh, implicat în acest proiect și ne-am folosit pentru navigatorii eco. Sunt combinate imagini uh, cu raze X și cu imagini rezultate în urma unor studii cu ultrasunete. E doar un exemplu acestei abordări tipice pentru Chiron despre cum se folosește electronica în ceea ce privește domeniul sănătății. Și vă voi spune câte ceva și despre ceilalți actori, o companie slovenă, Mobilis, care a reușit să găsească o, o cale ușoară de a, con, de a conecta uh, senzori bio în uh, corp. De exemplu, pompierii pot fi monitorizați de la distanță atunci când se află într-o situație periculoasă, în intervenție. Sunt folosiți acești senzori și pentru săritorii cu schiurile. Astfel, aceștia pot să fie monitorizați. Semnele lor vitale ale sărătorilor pot fi monitorizate. Le este monitorizată temperatura, respirația, ritmul cardiac și așa mai departe. Aceasta a fost o propunere încununată de succes. Un alt exemplu e Crystal. E vorba despre varianta de inginerie acestor com sisteme complicate. Aceste sisteme electronice sunt proiectate prin multe instrumente diferite și acum există un transfer manual de date între aceste instrumente. Bineînțeles că e un volum foarte mare de muncă și un risc de greșeli. Iar abordarea Crystal este cea care ajută în acest sens. S-a ajuns la interoperabilitate într-un mod standardizat, astfel încât devenim mult mai eficienți și sistemele pot să abordeze situații mai complexe. Philips a folosit de acest proces pentru a își îmbunătăți sistemele cu raze X. Și mai am, am avut multe de învățat și din alte sectoare și în alte sectoare aceste sisteme critice de siguranță sunt proiectate și putem învăța multe din cele ce s-au făcut deja în sectorul de automobile, de exemplu, sau cel aerospațial, dar lucrurile funcționează și invers. Așa că e importantă colaborarea diferitelor sectoare din industrie și asta a fost cel mai important în cazul Crystal. Apoi, am spus trei exemple al treilea proiect Philips nu a fost implicat. Are de a face cu o nouă tehnologie semiconductoare de a face chipuri cu un izolator din uh, silicon. Nu asta contează aici. E important că vorbim de o tehnologie europeană care e ușor de folosit și e ideală pentru internetul lucrurilor care, după cum știți, e un punct central în acest moment și ajută la digitalizarea industriei europene. Vestea bună e că această nouă tehnologie de origine europeană ia acum cu asalt întreaga lume. Mulțumită Excel și ENIAC, predecesorul său, există acum multe proiecte pilot aflate în desfășurare, astfel încât această tehnologie să fie pregătită să intre în fabricare în volume mari. Așa că, în linii mari, noi suntem mulțumiți de felul în care funcționează Excel. Sunt trei lucruri pe care am dorit să le discutăm cu dumneavoastră. Primul are de-a face cu finanțarea în relație cu costurile. În mijloc vedeți acea parte albastră, unde observați costurile directe, așa cum apar ele sub orizont 2020, costurile pe care le are beneficiarul în proiect. Și cum e standard sub orizont 2020, există o rată fixă de 15% pentru costurile indirecte. În realitate, însă există mult mai multe costuri indirecte față de aceste 25 de procente, spune vorbitorul, înseamnă că procesele care sunt aplicate costurilor eligibile sub orizont 2020 nu acoperă toate costurile companiei. Ratele de finanțare ale UE în această întreprindere comună nu, e de, nu sunt de 100% ca sub orizont 2020 uh, sau 70% când ne apropiem de piață, nu, sunt doar 15% pentru apropierea de piață și 25% în caz contrar. Mai există și finanțările naționale, dar acestea oglindesc finanțarea europeană. Așa că finanțarea totală a beneficiarului poate fi atât de mică cât 15% din costurile reale. Așa că tot mai multe companii își pierd interesul pentru Excel pentru că ratele de finanțare nu sunt suficient de interesante. O a doua chestiune are de-a face cu simplificarea. Să vedem întâi cum arăta perioada sub perioada, uh, cum arătau lucrurile sub FP7. Beneficiarul pe care îl vedeți în mijloc trimite o cerere de costuri la autoritatea națională și apoi autoritatea națională vine cu o rambursare a unei părți a costurilor beneficiarului. În același timp, Autoritatea Națională trimite, trimite un certificat întreprinderii comune, astfel încât să existe niște rambursări adiționale ale costurilor. E un sistem care a funcționat destul de bine și se baza pe costuri naționale. Sub orizont 2020, lucrurile au devenit mai complexe, după cum puteți să observați. Și asta pentru că beneficiarul trebuie să trimită întâi, întâi o cerere a costurilor în întreprinderea comună, conform regulilor Orizont 2020. Același beneficiar mai trebuie să trimită o cerere a costurilor și autorității naționale, conform regulilor autorității naționale și vă dați seama că aceste reguli sunt diferite de la stat la stat. Un al treilea aspect e faptul că beneficiarul Trebuie de asemenea să țină cont de contribuțiile pe care le are, adică acele costuri care nu sunt uh, acoperite nici de autoritatea națională, nici de UE sub întreprinderile comune. Și aceste contribuții comune trebuie să fie raportate prin membrii privați la întreprinderea comună. Deci în loc de un, o singură raportare a costurilor, avem o, tripă, o triplă raportare a costurilor pe trei sisteme diferite care trebuie să fie auditate și certificate. Din nou vorbim de cerințe diferite în fiecare azi. Deci cam atât despre simplificare sub orizont 2020. A treia chestiune, disponibilitatea bugetului pentru Excel ca atare. Dacă ne uităm la cum s-au dezvoltat aceste bugete, uh, pe perioada acoperită de ENIAC, Artemis și acum Excel, vedeți în linia de jos finanțarea europeană, care era în creștere până în 2013, dar apoi, pentru că au avut loc tăieri bugetare, se observă o scădere. Finanțarea națională, care oglindește finanțarea europeană, o vedeți deasupra, linia punctată, vedeți acolo o variabilitate foarte mare, cu un declin foarte mare exact la începutul Excel. Și până în 2020, când se va, abia atunci se va ajunge la finanțarea de la începutul Excel. Dar sper că am reușit să vă spun că aceste tehnologii sunt foarte importante pentru competitivitatea industriei Uniunii Europene și eu cred că acesta e un semnal greșit. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, foarte interesant, vă mulțumim. Vom mai discuta cu dumneavoastră despre acest aspect, dar vreau să trecem acum mai departe cu a doua prezentare. Domnule Gabini, aveți cuvântul. Good morning, everyone. Thank you. Bună ziua! Mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc că ne-ați invitat și pe mine personal să vă vorbim despre întreprinderile comune și mai ales despre necesar, aș vrea să vă spun care este punctul meu de vedere în calitate de beneficiar și, de fapt, din trei perspective diferite. Sunt fost uh, director executiv a ANSPE, care este un mare furnizor de servicii. Acum sunt managing director la SESAR, și deployment manager și de asemenea vreau să vă atrag atenția asupra perspectivelor comune uh, pe care ar trebui să le avem cu toții și anume să ne gândim la punctul de vedere al pasagerilor. Aș dori, dacă se poate, dacă funcționează slide-urile, aș vrea să vă arăt cum va evolua traficul aerian în lume. Acesta este slide-ul pe care îl așteptam. De fapt, uh, provine de la Organizația Internațională a Aviației Civile, care ne arată cam cum va uh, evalua, evolua traficul între 2010 și 2040. Vedeți că Europa se află în mijlocul acestei hărți și liniile cu roșu, de fapt, uh, a, practic acoperă tot spațiul aerian, ceea ce înseamnă că în următoarele decenii Uh, traficul se va intensifica de până la 3 ori. Ceea ce înseamnă că situația tehnologică din prezent nu ne va permite să gestionăm traficul aerian din viitor. Cam avem nevoie de uh, um, o gestionare prudentă pentru că până și um, flotele din Europa, dar și din restul lumei, uh, Uh, se vor dubla sau se vor tripla în următoarele decenii. Eu m-am implicat în proiectul SESAR încă de la începutul poveștii și ce pot să vă spun din experiența mea? Că, de fapt, uh, au existat mai mult de 100 de centre de um, experimentare la început și uh, peste tot se uh, derulau proiecte, dar după aceea s-a renunțat la aceste centre, ele au fost închise și fondurile europene s-au concentrat pe un program de cercetare și dezvoltare unic în care au fost implicați specialiști la nivel înalt de la Eurocontrol și din întregul lanț industrial. Toate părțile interesate au învățat să lucreze împreună pentru a asigura tranziția către un sistem de gestionare a traficului aerian european modern și de fiecare dată a existat supervizare din partea Comisiei Europene, astfel încât să se garanteze buna gestionarea banilor publici. Când vorbesc despre părțile interesate, vorbesc despre utilizatorii spațiului aerian, că e vorba despre aeroporturi, despre asociații profesionale, despre serviciile de navigare, despre uh, um, armată, despre agenții precum EASA, și um, autoritățile de supraveghere um, la nivel național, uh, cei care um, fabrică tehnologie pentru manipularea la sol, academii și institute de cercetare. Toți cei care sunt uh, uh, implicați în gestionarea traficului aerian colaborează în cadrul acestei întreprinderi comune. Care este dovada, care sunt rezultatele muncii acestei întreprinderi comune uh, vis-a-vis -vis de uh, situația gestionării traficului aerian din prezent? Și care a fost concret contribuția SESA. Noi, de fapt, acum uh, punem în aplicare și derulăm soluții tehnologice care uh, au fost găsite datorită muncii întreprinderii comune SESAR. Acum Cesar este gata să pună în aplicare ce a descoperit și eu, în calitatea mea de uh, uh, deployment manager, uh, îmi dau seama că Cesar este o adevărată plus valoare și un exemplu de succes a activității de cercetare și dezvoltare din Europa. Noi, de fapt, sprijinim industria pentru ca ea să poată să investească. Uh, facilitatea uh, pentru conectarea Europei ne-a permis pe perioada 2014-2015 să finanțăm mai mult de 600 de proiecte de punere în aplicare. 82 au primit bani în urma apelului uh, la finanțare din 2014 pentru uh, în jur de 600 de milioane de euro. Uh, apelul de finanțare pentru 2015 este în curs de desfășurare chiar acum 220 de proiecte au fost uh, evaluate și prezentate, iar investițiile proiectate sunt de 1,2 miliarde de euro. Întreprinderea comună SESA și eu însum lucrăm împreună în uh, ciclul de viață complet a uh, gestionării traficului aerian, definirea, dezvoltarea și derularea și uh, folosim ingineri în continuare astfel încât să se uh, descopere și să se definească noi tehnologii. Gestionarea traficului și gestionarea, gestionarea traficului aerian se modifică și de aceea este nevoie de menținerea acestor trei uh, cicluri în mod permanent, astfel încât să se garanteze o bună tranziție. Ne-am dat de asemenea seama că industria, atunci când colaborează bine, atât în ce privește cercetarea și dezvoltarea, cât și în ce privește Uh, investițiile uh, permit o scurtare a termenelor necesare pentru uh, folosirea concretă a ceea ce s-a descoperit. Totul s-a tradus într-un master plan solid care a contribuit la standardizarea interoperabilității la nivel global o abordare îmbunătățită și consolidată, o coordonare cu celelalte programe de modernizare, ca de exemplu cele din Statele Unite ale Americii, programul Next Gen, au fost deosebit de importante și vreau să vă atrag atenția asupra acestui aspect. Eu, sincer, cred că noi, europenii, trebuie să avem o gândire la nivel global și să acționăm păstrându-ne specificitatea europeană astfel încât să ne menținem leadership-ul în domeniul aviației pe care îl avem în prezent și pentru a face totul spre beneficiul pasagerilor. Doamnă președinte, dacă îmi dați voie, aș vrea să vă atrag atenția și asupra perspectivei uh, pasagerilor, pentru că cu toții suntem pasageri uh, a unui avion la un moment dat. Și acestea sunt și dovezile concrete a uh, cercetării pe care a făcut-o întreprinderea comună. Și pot să fac un rezumat ca atare. Am redus, în jur, uh, am redus timpul de zbor cu cel puțin 6%. Am redus consumul de combustibil cu până la 10%. Am redus întârzierile la decolare cu până la 30%. Am redus emisiile de dioxid de carbon cu până la 10%. Am avut un impact pozitiv asupra uh, reducerii zgomotului și asupra îmbunătățirii calității aerului. Am îmbunătățit uh, securitatea cu uh, un uh, factor multiplu de 4 avem acum un timp de uh, tranzit mai scurt cu 20 de minute am făcut economii cu până la 10 kg de combustibil per pasager uh, și de asemenea uh, economii pentru costul tichetelor de până la 15 euro și pentru fiecare euro investit în sesar uh, um, randamentul a fost de 6 euro. Cam acesta puteam să spun despre programul de cercetare și dezvoltare pentru gestionarea traficului european, care a reprezentat Uh, un mare atu pentru sectorul aerian european și pentru a garanta leadership-ul nostru de aici înainte. Vă mulțumim pentru această prezentare. Mă bucur că poate fi prezent acum și raportorul. Marian, am să-ți dau acum cuvântul pentru a-ți prezenta acum cuvintele introductive. <clears throat> Thank you, Chair. I apologize. It was a vote. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze. A trebuit să particip la un uh, vot în Comisia de Transport și a trebuit uh, să fiu prezent în calitate de raportor din umbră. Iată că în Comisia noastră de control bugetar organizăm pentru prima dată un astfel de atelier. Să sperăm că data viitoare vom avea mai mult succes și în rândul colegilor noștri, în ceea ce privește și participarea lor. Însă este un exercițiu foarte bun, pentru că dacă vrem să dispunem de informații foarte bune cu privire la activitatea întreprinderilor comune, trebuie să îi întrebăm și pe beneficiari acele entități care utilizează Um, acest cadru de finanțare pentru a vedea cum se selectează liniile de cercetare, cum sunt licitațiile, uh, cum se prezintă accesibilitatea, în special pentru IMM-uri, care sunt uh, relațiile între uh, personalul și directorii, directorii întreprinderilor comune și ceilalți participanți în cadrul acestor activități, care sunt rezultatele și care este impactul asupra economiei reale. De aceea eu sper că acest exercițiu va continua pentru că întreprinderile comune sunt diferite de agenții sau alte instituții europene și avem uh, multe așteptări vis-a-vis -vis de rezultatele acestor uh, entități. Vă mulțumesc pentru participarea la acest atelier și aștept cu interes prezentările celorlalți invitați. Mulțumesc și ajungem acum la cea de-a treia prezentare, Clean Sky, uh, domnul dr. Cătălin Nae din România, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair, for having this opportunity to Mulțumesc, doamnă președinte, pentru ocazia de a vă uh, prezenta participarea noastră uh, la proiectul Clean Sky. Voi încerca în câteva cuvinte să prezint uh, proiectul Clean Sky pentru cei care nu îl cunosc și să răspund așteptărilor acestor, acestui atelier prezentând experiența noastră în participarea la aceste întreprinderi comune. În primul rând, cu privire la uh, Clean Sky. Sigur că nu-mi revine mie uh, această misiune de a oferi informații, dar uh, doar în câteva cuvinte. Este un PPP între sectorul public și privat, în sectorul aviației. Uh, abordează obiective A care, care se referă la Consiliul Consultativ pentru Cercetare în Aeronautică în Europa. Și în acest sens uh, este vorba de reducerea emisiilor de CO2 cu 50% și a um, o reducere cu 80% a oxizilor de azot, deci pentru a avea un sector aviatic mai verde. Însă pentru prima dată s-a pus accentul și pe activitățile de producție, ținând cont și de impactul uh, vis-a-vis -vis de tehnologiile necesare pentru a avea vehicolele corecte pentru aviația viitorului să vedem cum trebuie făcută întreținerea și care sunt produsele cerute. Clean Sky s-a bazat pe șase ITD-uri. Este vorba de <clears throat> mai multe tipuri de um, avioane regionale de pasageri și de transport și de asemenea uh, sisteme de eco-design. Pentru prima dată, Clean Sky a introdus un evaluator de tehnologie de care era nevoie pentru a vedea dacă realizările din Clean Sky um, corespund și obiectivelor a care. În ansamblu vorbind, s-a alocat un buget foarte important acestui buget, 1,6 miliarde, din care în baza uh, diferitelor criterii s-au acordat fonduri membrilor fondatori, dar și unor licitații deschise, 25%, în baza programului cadru de cercetare 7, uh, regulile de finanțare s-au cifrat la 50%, dar am să revin la acestea. Experiența noastră cu Clean Sky ca acțiune națională am dorit să participăm în această întreprindere comună. A fost un instrument nou pentru noi, nu a fost clar dacă putem face acest lucru, însă am constatat că este un instrument și o oportunitate pentru a consolida o strategie pe termen lung în dezvoltarea aeronautică și pentru noi a reprezentat o prioritate. În același timp am încercat să facem tot posibilul pentru a gestiona activitate uh, care se încadrează în această strategie, nu doar din perspectiva cercetării și dezvoltării, dar și a politicii industriale sectoriale, care a fost implementată uh, făcând parte din politica oficială a guvernului în perioada 2007-2013. În același timp, Clinsky ne-a oferit posibilitatea să participăm ca membru asociat și aici doresc să subliniez acest lucru pentru că sunt mai multe modalități de participare în cadrul Clean Sky și ca membru asociat am avut posibilitatea să facem acest lucru dintr-o calitate uh, de rang înalt. Am fost uh, selectat printr-un proces transparent în această calitate pentru a dezvolta o activitate permanentă. În același timp, proiectul a fost deschis și altor parteneri, parteneri fiind acele entități care reușesc să abordeze teme specifice într-o perioadă scurtă de timp sub supravegherea membrilor asociați. A fost o oportunitate importantă pentru IMM-uri și universități Iată o acțiune importantă la nivel național de a îmbunătăți capabilitățile acestor parteneri de participare în cadrul Clean Sky. Pentru noi Clean Sky a fost o oportunitate importantă la nivel industrial de a fi integrat în lanțul de furnizare la nivel european și de aceea a fost considerată o abordare strategică. Ne-am făcut temele și am ținut cont de faptul că Clean Sky um, își dorește să fie o tehnologie bazată pe rezultate și am vrut să dispunem de capabilități care să poată fi cartografiate vis-a-vis -vis de obiectivele Clean Sky. Și întreprinderea comună a fost creată în baza eșecului de pe piață și nevoii de investiții publice în acest domeniu. Am încercat așadar să găsim uh, capacitățile necesare la nivel național pentru abordarea acestei probleme. Am făcut uh, tot ce am putut pentru a participa în trei mari ITD-uri primul rând, în ceea ce privește navele mari de pasageri și tehnologia verde în traficul regional, dorind să ne asigurăm că avem și capabilitățile necesare să trecem și la Clean Sky 2. Pentru noi, participarea s-a făcut în cadrul unui consorțiu, am fost unul dintre inițiatori și în această privință, la nivel național, am creat un consorțiu bazat pe două centre de cercetare, INCAS și TIRO și alți doi parteneri industriali care au fost considerați cei mai reprezentativi vis-a-vis de obiectivele Klinsky. Avioane Craiova și Romaero au fost uh, industriile care am considerat că au capacitățile necesare pentru abordarea acestor probleme tehnice și în același timp am văzut că avem și capabilitățile de a participa împreună și cu partenerii din Italia în cadrul activităților regionale, respectiv Alenia la momentul respectiv. În același timp am vrut să vedem ce putem face pentru continuare, când întâlnirea programelor în cadrul Sky 2 și împreună cu era Brașov am reușit să mai creăm un fel de consorțiu. Participarea noastră a fost importantă de perspectiva bugetului alocat, 29 de milioane uh, de euro ceea ce face ca în total să beneficiem de circa 50 de milioane de la Comisia Europeană. Iar în ceea ce privește distribuția uh, dintre um, contribuția celorlalți participanți, uh, rata de cofinanțare a fost 50% la momentul respectiv și uh, de aceea putem spune că 25% din capacitățile disponibile la acel nivel au fost implicat la nivel de Clean Sky și circa 45% din personal. Putem discuta discrepanțele mai târziu. Câteva exemple, așa numitul program Blade, probabil cea mai <clears throat> uh, mare demonstrație de flux laminar la nivel de avioane de pasageri. A fost prima demonstrație unde pentru prima dată obiectivele legate de aviația uh, <clears throat> verde au fost demonstrate la cel mai înalt nivel TRL. Au fost un întreg grup care au participat și avionul care a fost transformat pentru demonstrația în hangar. De asemenea, s-a partic- am contribuit la designul noilor noilor aripi necesare pentru acest tip Apoi uh, și alte participări precum așa anumitul Shielding Acoustic Fatigue Demonstrator, unde vrem să măsurăm amprenta de zgomot și s-a construit o, un ansamblu de demonstrare la sol pentru a arăta aceste capabilități. Deci un Și este vorba de prezentarea specificațiilor tehnice pentru acest tip de prezentare în vederea limitării zgomotului produs de motoarele avioanelor. Și acum, în final, o altă demonstrație care va avea loc în Franța, unde avioane Craiova și Focar au avut uh, partea lor de contribuție în succesul acestei demonstrații. Un uh, alt astfel de proiect uh, care se leagă de zgomotul produs de caroseria avioanelor a fost desfășurat tot din perspectiva amprentei Uh, de zgomot la sol. Un alt exemplu este și Și putem continua cu astfel de exemple. um, activitatea în cadrul Fast Rotorcraft, unde de asemenea au participat și colegi din uh, Brașov, de la IAR, o, un nou concept uh, de design pentru elicoptere și cadrul, caroseria acestora. Acum câteva date în ceea ce privește participarea noastră. Bugetul total asociat cu această activitate este peste 30 de milioane de euro, motivul fiind că acum în faza finală a demonstrațiilor multe dintre aceste costuri care trebuiau să fie acoperite din buget uh, trebuie să fie acoperite acum din bugetul uh, Clean Sky. Pentru noi este vorba de 15 milioane de euro pentru perioada 2000-2016, iar în ceea ce privește contribuția noastră, e vorba de circa 75% de angajați pe an și 170 la nivel de cluster. Am avut o contribuție importantă pentru Clean Sky. Suntem acum în faza în care consolidăm contribuția noastră și putem spune așadar că am avut 24 de uh, rezultate uh, realizate publicații de asemenea. Am avut și două campanii de audit, PVC, pe perioada 2003-2009 și și altă companie de audit pentru perioada următoare. Acum, care a fost impactul nostru vis-a-vis -vis de această participare și obiectivele noastre? Avem o un centru de cercetare cu anumite interese, industria cu alte interese și avem uh, feedback din partea acestor participanți. Sigur că vizibilitatea a fost foarte importantă pentru noi, dar în același timp integrarea industriei în lanțul de furnizare al industriei aeronautice a fost de asemenea extrem de important. Care este situația actuală? Ne concentrăm asupra demonstratorilor de scară înaltă, precum Blade Shield și CFVA. Multe din activități sunt în faza finală, suntem uh, pe drumul cel bun pentru a realiza obiectivele. Acțiuni de diseminare sunt în curs și ceea ce, aș dori să subliniez aici este că vrem să găsim un echilibru al finan- între finanțare și monitorizare, ceea ce înseamnă că trebuie să fim foarte atenți, pentru că odată ce ajungem în faza finală, Costurile de realizare sunt fixe și va trebui să furnizăm rezultatele la timp, la prețul corect. Activitatea de management și administrativă a crescut însă foarte mult și avem probleme. Unele se leagă de structura de guvernare a Clean Sky și de maniera în care a fost construită. A fost un drum foarte lung pentru a crea structura de guvernare pentru Clean Sky și anumite probleme se leagă de partea administrativă și partea financiară. Sunt probleme care o să le rezolvăm. Cel mai important poate introducerea instrumentului GTI, Clean Sky, ca fiind recunoscut în activitatea noastră la nivel național, pentru că dacă nu, multe centre de cercetare n-ar fi putut participa. Apoi am avut alte probleme pe care am putut să le rezolvăm, identificarea canalelor de comunicare pentru susținerea activităților comune, ceea ce nu a fost atât de ușor pentru noi la început. Unele probleme au fost soluționate doar parțial și asta datorită faptului că cadrul contractual pentru GT, JTI este un um, adevărat coșmar. Am uh, avut o strategie pentru a aborda aceste probleme, dar sunt uh, activități în curs. Sunt uh, probleme însă la care nu am reușit să găsim o soluție și probabil vom avea discuții cu privire la acest lucru pentru că noi, pentru că noi este foarte uh, greu să uh, înregistrăm aceste rezultate la nivel de companie Apoi, uh, problema contribuțiilor în natură. Un cadru financiar clar este extrem de important și să nu uităm că Clean Sky este o activitate care este bazată pe costuri. Știu că nu mai prea am uh, timp, dar aș vrea să mai uh, spun că din experiența noastră o, o întreprindere comună trebuie să fie una pentru juriști. E nevoie de mai multă simplificare am dorit să subliniem faptul că întreprinderea comună a fost o susținere foarte importantă pe noi pe perioada crizei, o ancoră extrem de importantă în această perioadă pentru cercetare și dezvoltare, dar și pentru activitățile de la nivel industrial. Ar mai fi și alte idei care ar mai putea fi detaliate, dar cel mai important, cum să participăm și să beneficiem de pe urma rezultatelor întreprinderilor comune în termen real. Mulțumesc. Ja, genau. Das ist genau die Frage, die... Da, exact. Tocmai asta este întrebarea pe care ne punem și noi. Mulțumesc pentru prezentare. Ajungem astfel la cea de-a patra prezentare a domnului dr. Moreno cu privire la FCH. Uh, thank you very much for inviting me. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat lucrez în cadrul Enea și voi încerca să îmi fac prezentarea având trei roluri diferite și din trei perspective diferite. În primul rând, ca coordonator de proiect la Enea și, și manager de proiect în ceea ce privește H2FC în Enea. Apoi sunt și președinte al asociației H2FC Italia și Mobility Italy. Și sunt de asemenea membru și al Consiliului pentru Energie, unde există mai mult de 100 de cercetători care promovează încă de la început platforma europeană de hidrogen și pile de combustie. Prima parte. Enea participă în 11 proiecte diferite, 10 din acestea existau pe platforma anterioară, cea din 2007-2013. Coordonam patru proiecte atunci și acum avem un singur proiect care e finanțat sub noua întreprindere comună. Acest lucru înseamnă că perspectiva noastră se bazează pe toate acestea, dar și pe experiența pe care o avem în exteriorul întreprinderilor comune. Și cred că e important că putem face chiar și o comparație între diferitele lumi, aș spune eu. Apoi, de exemplu, dacă e să facem o comparație cele spuse de colegii mei, eu nu am participat, dar colegii mei au participat la Orizont 2020 și au făcut o comparație între ce se întâmpla sub Orizont 2020 și sub întreprinderea comună. JU. Acolo au spus că totul era foarte clar, obiectivul era clar, existau numere, cifre și apoi cerile pot fi într-adevăr îndreptate spre obiective. Asta și pentru că știm foarte bine că întreprinderea comună e orientată pe produse. Ideea e să fie livrate produse, lucruri. Și apoi eu sunt inginer, bineînțeles, așa că uh, mă acces mai mult pe producerea de lucruri palpabile și nu rezultate simbolice, așa că pe noi ne-a mulțumit foarte mult acest fapt. Cum spuneam, am avut o imagine foarte clară în ceea ce privește ultimele tehnologii și indicatorii de performanță, documentele produse de întreprinderea comună, care sunt numite planuri de muncă anuale, pentru noi Acestea sunt o referință foarte bună, nu doar în ceea ce privește cererile, ci și la nivel internațional, astfel încât să stabilim strategii și chiar politici și chiar să ne definim prioritățile în activitățile noastre. Sunt documente importante și pentru că fac o trimitere clară la direcția pe care dorește să o ia Comisia Europeană. Putem să fim de acord sau nu, însă trebuie să știm încotro dorește Europa să se îndrepte. Altă plusvaloare e următoarea. Cred că plusvaloarea GU e aceea că am construit o comunitate. Toți oamenii, biroul de programare, membrii, toți sunt perfect conștienți de faptul că muncim împreună. Acest lucru înseamnă că colaborarea în biroul acestei companii are un impact pozitiv asupra a ceea ce facem. Stăm la aceeași parte a mesei și încercăm să rezolvăm problemele. Asta fără să uităm că trebuie să folosim banii publici în cea mai bună manieră posibilă. Nu am timp să menționez toate lucrurile, dar aș dori să subliniez um, revizuirile pe care le facem. Această revizuire are loc o dată pe an și e o oportunitate foarte bună pentru a înțelege încotro ne îndreptăm care sunt rezultatele și, bineînțeles, e cea mai bună modalitate de a ne clarifica ideile. Încă o dată subliniez faptul că suntem o comunitate, e foarte important. Povești de succes. Enea este o autoritate publică de cercetare, așa că din acest punct de vedere nu avem un produs pe care să-l menționăm ca fiind o poveste de succes. Însă am listat aici trei exemple din cele 10-11 proiecte în care suntem implicați Primul are de a face cu uh, această producere de pile. Împreună cu un alt consorțiu am reușit să facem un manual european în ceea ce privește LCA. Acest document este acum unul de referință pentru comunitatea care folosește aceste, această tehnologie de uh, celule de combustie și hidrogen. FC Eurogrid e un alt proiect care e foarte important pentru mine pentru că aici vedem uh, tehnologia conectată la aceste uh, noi procese legate de celule de combustie. Face parte dintr-un studiu mai mare cerut sub GIU în ceea ce privește impactul hidrogenului și a pilelor de combustie asupra societății, în ceea ce privește reducerea emisiilor, reducerea poluării. Uh, al treilea, Comedy, e din nou coordonat de Enea și acolo am reușit să demonstrăm să acoperim, de fapt, tehnologiile externe, pot să le numesc externe, și anume mă refer aici la um, legătura între energie solară și aceste celule de combustie. Am o imagine mai departe care vă va arăta cât de important e, importantă e colaborarea cu alte tehnologii. Acesta e un succes pentru că am acoperit cele două tehnologii astfel încât să scădem temperatura și să producem un hidrogen de o calitate foarte bună. Și acum în pun cea de-a doua pălărie și anume președinte al uh, Asociației Italiene în ceea ce privește H2FC. Această um, asociație, scopul ei este acela de a avea mai multe părți implicate și de a-i convinge pe politicienii italieni și pe autoritățile locale să folosească asemenea tehnologii. Pentru asta nu a trebuit doar să producem documente, e o listă. Ceea ce vedeți e o listă de documente pe care le face întreprinderea comună. Nu sunt uh, doar documente făcute de noi, ci și de companii de consultanță plătite de noi, astfel încât să facă niște studii individuale. Aceste studii sunt foarte importante pentru că arată faptul că celula de hidrogen este într-adevăr, vine cu o valoare adăugată în sistemele energetice și mă folosesc de aceste studii să îi conving pe politicieni și părțile interesate din Italia. A doua parte, tot analizând uh, Italia, avem niște programe demonstrative în sectorul de transport, um, în altă viteză, high Velocity. Aici am încercat să avem uh, autobuse și mașini în Italia care să folosesc de celule de hidrogen. Ne-am folosit de acestea pentru a-i convinge pe oameni și politicieni că vorbim de o realitate. Aceste lucruri funcționează, nu sunt periculoase. Hidrogenul nu e o substanță explozivă. Apoi, pe piața de nișă avem niște proiecte, antene telecom, motostivuitoare, generatoare de urgență. Pe acestea putem, cu acestea putem să suscităm interesul părților implicate din Italia. Și apoi mai avem și Enefield. Enefield se produce și vă voi arăta în imaginea de după aceasta. Enefield a produs o valoare adăugată foarte importantă pentru Italia. În Italia suntem a doua cea mai mare companie care produce astfel de uh, tehnologii bazate pe hidrogen. E într-adevăr o poveste de succes. Cu aceste proiecte și documentele pe care le menționam înainte, publicul și politicienii pot să fie la curent cu ceea ce se întâmplă. Cum vă spuneam și înainte, am, vedem aici patru exemple bune de povești de succes la nivel industrial. Avem Electropower System care produce energie de urgență pentru antene și este deja folosită această tehnologie. Există investitori care cred în această tehnologie și investesc. Avem Genport, Dolomitec, și al patrulea, Solid Power, e compania pe care o menționam și înainte, o companie care a reușit să ajungă la un nivel înalt în întreaga lume. Vestea cea bună e, cum vă spuneam înainte, că acum avem și un plan de acțiune prin mobilitatea pe hidrogen. Fără ajutorul întreprinderilor comune nu am fi putut niciodată să facem ca aceste tehnologii să devină realitate. Am produs deja documentul relevant și suntem aproape siguri că în mai guvernul italian va uh, aproba acest plan de mobilitate pe hidrogen. Acum un al treilea punct de vedere, ca să mă încadrez în timp, și voi vorbi acum ca făcând parte din joc. Sunt uh, membru al Energiei particip la toată munca care este făcută, la toate deciziile care se iau pentru cere și așa mai departe. Câteodată am pus doar semnul de întrebare. Asta că pentru mine e important. COP21. E clar pentru toată lumea că e nevoie de sunt cerute schimbări. Întrebarea e dacă trebuie să schimbăm ceva în sectorul energetic. Da, trebuie să schimbăm ceva în cadrul uh, întreprinilor comune, da, cred că trebuie să începem să discutăm despre aceste lucruri noi pe care nu le prevedeam înainte. Ne, ne apropiem de 2030. Trebuie probabil să ne gândim cum putem să trecem mai departe, cum să trecem peste 2020. Ce mai e important pentru mine ca cercetător? E important faptul că întreprinderile comune se concentrează foarte mult pe TRL 1, 3, 2, 8. Ceva lipsește. Lipsește o cercetare de bază și probabil și construirea pieței. E important pentru că există pericolul că odată ce avem un produs pregătit pentru piață, dacă nu facem nimic să promovăm, să-l promovăm pe piață, pericolul e că vom pierde tot acești bani. Ultimele două puncte integrare cu lumea exterioară. Am aici, l-am aici pe colegul de la Clean Sky, care a început deja discuția în ceea ce privește hidrogenul și Clean Sky și cred că trebuie să îmbunătățim toate acestea. Bineînțeles că trebuie să fim bilaterali. Dar avem un cadru, același cadru, nu suntem în competiție, ne aflăm pe aceeași parte a terenului. Ultimul, să dezvoltăm cooperarea cu politicienii europeni și cei de la nivel național, pentru că avem nevoie de uh, direcție astfel încât să ne promovăm piețele. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Foarte interesant, cu idei foarte mari care devin realitate și e interesant să vedem cum se pune totul în funcțiune. Și ajungem acum la cincea intervenție a domnului Meno Arno. Nu, îmi cer scuze, spune doamna președinte, am sărit pe domnul Lucheze. Vă rog, aveți cuvântul. Sorry. Thank you very much for... Da. <clears throat> Vă mulțumesc frumos că m-ați invitat. Sunt de acord cu opinia colegilor mei, pentru că, de fapt, facem parte din uh, aceeași inițiativă de cercetare comună. Eu lucrez la uh, CEA și am să vorbesc în numele CEA și eu, în plus, uh, um, vorbesc și în numele comunității de cercetători, pentru că prezidez și o comunitate de cercetători. Noi ne ocupăm atât de chestiuni legate de transport, cât și de uh, cercetare. Și noi suntem structurați pe um, acești doi piloni, mobilitate și energie. Care este rolul jucat de cercetare uh, pentru acești doi piloni? Pentru că, vedeți, în ceea ce privește uh, guvernanța, avem un singur Consiliu de Administrație în schimb, autoritățile naționale nu sunt uh, asociate uh, la partea de uh, guvernare pentru că ei nu finanțează nimic. Acum am ajuns la proiectul FCH uh, numărul 2, care are o, un uh, buget mai mare decât primul proiect iar cota parte a activității de cercetare este mai mică, s-a trecut de la 40% la 25%. Puteți să constatați că CEA este unul dintre uh, cei mai mari beneficiari a, a FCH1 și vedeți că e vorba mai degrabă de cercetare uh, la nivel tehnologic. Avem posibilitatea să facem o punte între cercetarea fundamentală și cercetarea tehnologică. De exemplu, noi la CEA am prezentat 40 de proiecte, avem foarte mulți parteneri în mai multe țări și care este specificitatea acestui FCHG1? E bine că am participat, am, mă scuzați, am colaborat cu foarte multe IMM-uri. Cred că suntem uh, Um, întreprinderea comună care a colaborat cu cel mai mare număr de IMM-uri. Sunt multe lucruri de spus. CEA nu este activă în toate domeniile uh, întreprinderii comune. Noi ne-am specializat în aplicații pentru mobilitate și mai ales proiectele care folosesc bateriile cu hidrogen. Vedeți că am obținut multe rezultate bune, mai ales în ce privește îmbunătățirea materialelor pentru construirea celulelor de hidrogen, de asemenea în ce privește componentele. Și ne-am desfășurat activitatea uh, și în, în alte sectoare importante pentru bateriile cu hidrogen. Membrii noștri joacă un rol important. De exemplu, noi participăm la mai multe grupuri de uh, lucru pe care le puteți vedea în tabelul de pe acest slide. Este o comunitate de cercetători foarte importantă, cea de la CEA. Trec rapid peste slide-uri pentru că știu că nu mi-a mai rămas mult timp, dar vreau să spun că în unele proiecte, ca de exemplu Nano 4, am îmbunătățit în mod considerabil noi uh, catalizatori, pentru că știți că catalizatorul Uh, este uh, elementul cheie dintr-o baterie cu hidrogen și acum uh, am pus pe roate fabricarea unei noi generații de celule de hidrogen pentru că folosim platina drept catalizator. Și există multe proiecte, oricum putem, putem să arătăm cum uh, am îmbunătățit stabilitatea acestor uh, uh, baterii și cum se folosește acum o cantitate mai mică de platină datorită uh, muncii noastre de cercetare. Și deja s-a lansat un proiect pilot de fabricare, cum spuneam, acestei noi generații de baterii. Un alt exemplu care este foarte uh, interesant, uh, un exemplu de colaborare între cercetători și industrie în diferite proiecte am încercat să definim care ar putea să fie uh, motivul pentru care industria se blochează și nu reușește să progreseze. Pentru că vrem să atingem aceste obiective în ce privește protecția mediului și să creăm locuri de muncă. Și atunci prima fază a constat în definirea nevoilor uh, industriei și am reușit să definim aceste cerințe specifice. Bineînțeles că avem nevoie de un acord între uh, comunitatea de cercetare și comunitatea industrială, dar nu am să intru acum în amănunte în ce privește aceste acorduri, pentru că noi ne dorim să mm, ajutăm industria europeană, ei să nu fie obligați să importe componente din Statele Unite, de exemplu. și această colaborare a fost importantă și a avut uh, rezultate concrete. Stocarea um, hidrogenului în formă solidă este doar un exemplu. Și am uh, colaborat, de exemplu, cu McFi Energy, cum spuneam, această întreprindere specializată în stocarea uh, hidrogenului, întreprindere care este prezentă peste tot în lume, și apoi compania Symbio uh, FCL, care este un fabricant european de baterii de hidrogen și care acum um, au echipat uh, multe uh, autoturisme în Franța și nu numai. Și al treilea exemplu de colaborare, cel cu compania Silfen, care fabrică Um, electroliți uh, și um, baterii de hidrogen uh, cu o funcționare reversibilă, baterii care vor putea echipa uh, orașele inteligente pe viitor. Puteți să citiți în prezentarea mea detaliile acestor colaborări și ați putut să vedeți care au fost dificultățile, dar nu au fost dificultăți majore. Cred că putem să îmbunătățim vizibilitatea acestor rezultate, am avut rezultate excelente, dar care nu cred că au, au fost făcute publice, nu au fost suficient de vizibile, poate ar trebui să îmbunătățim mai mult legătura dintre proiecte și e adevărat că cercetarea pe termen lung poate nu este cea mai adaptată unor proiecte care au o perioadă de viață de doar 3 ani. V-am spus încă de la bun început că uh, Uh, vorbesc și numele comunității de cercetători și să știți că pentru centrele noastre de uh, cercetare a fost foarte util să putem să beneficiem de aceste proiecte. Încă un punct, e vorba despre activitățile adiționale. Înțelegem care este principiul, însă în practică uneori este destul de complex Uh, să te descurci. Comisia poate că ar trebui să aibă mai multă încredere în uh, audituri și sistemele de um, eliberare de certificate naționale, să nu transforme aceste proceduri într-un uh, ceva foarte complex. Acum am lansat o nouă inițiativă de colaborare cu industria ca să stabilim o foaie de parcurs mai precisă, mai detaliată în ce privește componentele și nu numai, ca să mergem dincolo de uh, KPA. Uh, Vrem să identificăm care sunt punctele slabe din Europa, care sunt lacunele și am început această muncă de analiză în colaborare cu industria de asemenea ca să stabilim prioritățile pentru viitoarea perioadă de programare și să mergem și dincolo de FCH2GU. V-am spus că colaborăm foarte bine cu industria, însă să nu uităm că este vorba despre o piață nouă, despre o tehnologie nouă și acum am ajuns în faza în care chiar fabricăm această tehnologie, și putem să vedem că ea este folosită în diferite orașe, de exemplu uh, în Japonia Toyota este foarte prezentă. Deci trebuie să mergem dincolo de această primă fază de uh, folosire. Dar să nu uităm nici cercetarea fundamentală. De ei a fost foarte interesant să uh, desfășurăm această activitate, să avem diferite tipuri de cercetare um, nu trebuie să uităm care este rolul jucat de comunitatea de cercetători, de faptul că cercetarea poate fi folosită pentru a sprijini procesul decizional, munca legislativă. Am cooperat cu multe IMM-uri, mai ales în ceea ce privește uh, domeniul energetic. Am făcut tot ce am putut ca să uh, ne implicăm cât mai mult în 12 țări din Uniunea Europeană eu însă m-am deplasat pentru a-i motiva pe oameni și în Bulgaria, și în România, și în Polonia, pentru că mi s-a părut important să implicăm un număr cât mai mare de uh, țări. Iar chestiunile de securitate și de educație rămân primordiale, de aceea și colaborarea cu instituțiile de învățământ rămâne utilă. Dacă aș putea să fac un rezumat în concluzie, aș putea să spun că a existat o adevărată îmbunătățire, mai ales în ce privește activitatea de cercetare. Am avut o comunitate de cercetare extraordinară, cu până la 65 de universități membre. Am avut o foarte bună cooperare între industrie și cercetare, foarte bună cooperare cu IMM-urile și am obținut rezultate concrete. Acum am ajuns în faza de punere în aplicare, cum spuneam, dar să nu uitați cercetarea de bază. De exemplu, Toyota, care deși uh, fabrică deja baterii de hidrogen uh, cu o anumită tehnologie cunoscută și în alte părți ale lumii, continuă cercetarea de bază pentru a îmbunătăți funcționarea uh, bateriilor de hidrogen care folosesc platina drept catalizator. Aș vrea să mai spun că trebuie să depășim um, aceste două proiecte, FCH 1 și 2, și trebuie să ne gândim la finanțarea pentru um, acest următor proiect și să vedem cum putem să um, solidificăm industria europeană și să avem o adevărată industrie europeană în acest segment tehnologic. Nu este, bineînțeles, treaba cercetătorilor, dar noi ne-am dorit să există o asemenea industrie europeană care să fie competitivă. Wir danken Ihnen. Wir kommen damit zum vierten. Mulțumim și ajungem acum la următoarea contribuție a domnului Arno din Belgia. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Marinescu, pentru posibilitatea de a vorbi aici, în acest grup foarte echilibrat din perspectiva genului, un grup de experți. Voi vorbi despre inițiativa cu privire la medicamentele inovatoare. Vreau pentru început să vă explic uh, ce este AIM, organizația pe care o reprezint, cum suntem implicați sau nu suntem implicați în IMI și apoi voi face câteva observații de ordin general în ceea ce privește această inițiativă pentru medicamente inovatoare. AIM este o asociație reprezentată în uh, multe țări din Europa și America Latină în Europa uh, există circa 200 de milioane de cetățeni europeni care beneficiază prin membrii AIM de asigurare de sănătate. Toți membrii noștri oferă servicii de sănătate și lucrează pe bază de uh, principiilor de non-profit, sunt bazate pe uh, solidaritate. membrii ai sunt similari, uh, iată și valorile pe care tocmai le-am uh, descris, dar se și diferențiază pentru că unii dintre membrii noștri oferă servicii de sănătate în baza asigurărilor de sănătate obligatorii, în timp ce alți membri oferă asigurare de sănătate suplimentară, iar unii dintre membrii noștri le oferă pe amândouă. Asociația noastră include și membrii care oferă doar acoperirea de sănătate, dar și furnizori de servicii de sănătate. Suntem localizați la Bruxelles, ca multe astfel de asociații, oferim membrii noștri asociații cu privire la ce se întâmplă la Bruxelles și facem lobby pe lângă instituțiile europene. Ceea ce mă aduce la această inițiativă privind medicamentele inovatoare, care conform uh, paginii de internet uh, a IMI este cel mai mare parteneriat public-privat din lume cu un total de 3 miliarde 276 de milioane în perioada 2014-2024 uh, un milion 600, 1 miliard 600 de milioane oferit prin uh, intermediul programului Orizont 2020, iar cealaltă jumătate uh, în principal contribuții în natură uh, din partea companiilor FPIA. Dar am să revin la acest lucru mai târziu. Sunt oarecum uh, singular în uh, cadrul acestui grup de experți pentru că AIM nu primește fonduri din partea IMI, nu este așadar un beneficiar financiar a uneia dintre aceste întreprinderi comune, dar speră să aibă beneficii și din altă perspectivă prin intermediul bunelor rezultate a acestor proiecte. De aceea nu sunt sigur că pot da un răspuns la toate întrebările pe care le-a menționat domnul Marinescu în introducerea sa dar să sperăm că opinia mea cu privire la acest proiect uh, este de ajutor pentru această comisie. În uh, prima întrebare vis-a-vis -vis de IMI, dacă este nevoie să accelerăm uh, punerea la dispoziție a unor medicamente mai bune și mai eficiente pentru pacienți? Răspunsul este da, pentru că mai există mulți oameni cu probleme majore de sănătate uh, care trebuie abordate și din această perspectivă IMI este cu adevărat uh, necesară ca inițiativă. Nu este clar dacă e nevoie de bani publici suplimentari pentru rezolvarea problemei, de bani suplimentari pentru cercetare și dezvoltare în domeniul uh, farmaceutic. Și aici ajung la câteva temeri pe care le avem în ceea ce privește lipsa de transparență în general în cadrul acestui sector, dar și aranjamentele complexe și fragmentate care au fost create vis-a-vis -vis de produsele farmaceutice. Lipsește transparența și în ceea ce privește cheltuielile de cercetare și dezvoltare. Um, se întâmplă în multe organizații diferite. Se face cercetare uh, și de instituții publice care sunt finanțate public. Apoi există și subvenții publice pentru companii private, donații pentru uh, companii private, alte feluri de uh, ajutoare pentru companii private. Evident că companiile private folosesc și bani proprii pentru cercetare și dezvoltare. Uh, dar uh, totul este intransparent și în plus mai apare și acest program IMI. Deci lipsește transparență, astfel încât nu știm dacă este nevoie de susținere publică suplimentare pentru a accelera dezvoltarea unor medicamente mai bune și mai sigure pentru pacienți. și vă spuneam că transparența se datorează și acestor aranjamente complexe și fragmentate care există în această, pe această piață. Apoi, exclusivitate de piață care poate fi prelungită în anumite cazuri specifice, precum tratamentul unor boli rare sau în pediatrie. Există un cadru special în ceea ce privește brevetele și exclusivitatea pe piață. Există incertitudine sau neclaritate cu privire la prețul uh, pe care îl convin uh, statele uh, cu furnizorii de medicamente. Există unele înțelegeri secrete. Dacă nu se cunosc prețurile pe care le achită guvernele sau alții, cumpărători de pe piață, atunci uh, nu știm dacă e nevoie de finanțare suplimentară pentru a sprijini activitatea de cercetare și dezvoltare în domeniul farmaceutic. O altă preocupare pe care o avem se referă la fondurile folosite în cadrul IMI, dacă acestea duc la adevărate rezultate. Și ce se întâmplă cu acestea? sunt disponibile publicului, sunt accesibile publicului. Sunt rezultatele un fel de invenție de tip open source, sursă deschisă sau nu sunt accesibile industriei. Cu de a mă repeta, Preocuparea noastră este dacă uh, se plătește de mai multe ori pentru același medicament uh, prin IMI, prin finanțarea instituțiilor de cercetare, prin prețul însuși al medicamentului apoi ulterior. Și altă preocupare este aceea dacă IMI atrage și uh, eforturi suplimentare din partea industriei pentru a dezvolta medicamente mai bune. IMI este finanțată uh, jumătate de către Comisie și prin contribuții natură din partea industriei, dar eforturile pe care industria le aduce în cadrul IMI reprezintă ceva nou sau uh, sunt activități pe care le-ar putea face oricum în cadrul uh, Mm, activităților standard de cercetare și dezvoltare pe care le au oricum. Și ajung acum la următorul diapozitiv. Unul dintre proiectele din cadrul IMI este așa numitul uh, program Adapt Smart. AIM este observator. În toate celelalte programe nu avem un rol activ, deci nu mă pot uh, referi în mod specific la toate proiectele care se realizează și care se cifrează undeva la 3,2 miliarde pe parcursul perioadei de 10 ani a acestei inițiative. Dar în acest uh, program, cu un buget destul de mic, de circa 2,3 milioane, pot să dau câteva specificații, nu pentru că participăm direct, dar avem calitatea de observator. Și foarte scurt, este vorba de căi alternative pentru punerea la dispoziție a medicamentelor noi pentru uh, pacienți, de folosire a unui număr mai mic de um, teste randomizate înainte de punerea pe piață. Apoi mai sunt uh, și alte preocupări pe care le avem. Dacă există o problemă care trebuie abordată înainte de demararea unui astfel de proces, dacă medicamentele trebuie să parcurgă procesul normal de certificare până la punere pe piață sau ne trebuie instrumente noi? Există deja instrumente care să faciliteze acest proces? Sunt pe deplin folosite ele sau dacă nu funcționează bine? Cred că trebuie dat răspuns mai întâi la aceste întrebări înainte de a discuta un instrument nou. Avem senzația că acest program Adapt Smart este mai degrabă un proces susținut de industrie și nu se datorează unui mandat sau unei dezbateri politice. Și considerăm că dialogul cu actorii uh, implicați ar putea fi îmbunătățit. Vă spuneam că nu suntem implicați în conceperea programului și nu avem o contribuție în sine. Mai am câteva date care sunt poate prea tehnice, dar credem că este important atunci când se aplică această cale adaptivă, trebuie văzut ce medicamente să fie selectate, cum să se definească o nevoie uh, publică mm, care trebuie abordată. Și, bineînțeles, trebuie să existe un echilibru între siguranța și beneficiile acestor produse și, de asemenea, trebuie să ne gândim și la o strategie de ieșire ce se întâmplă dacă ulterior se dovedește că nu este sigur un medicament, cum se retrage de pe piață, cine răspunde dacă ceva nu funcționează când un medicament ajunge pe piață și nu este sigur, cum să prevenim utilizarea nespecifică a respectivelor medicamente, deci pentru alte probleme decât cele care figurează în indicații cine, cum se face colectarea datelor uh, de pe piață, cine plătește. Și dacă mai există persoane interesate să participe la auto, procesul de autorizare pentru punerea pe piață, odată ce este deja disponibil pe piață am spune că prețul ar trebui să fie mai mic dacă nu este clar că un medicament are într-adevăr o valoare adăugată certă. Iată câteva incertitudini legate de micul program în care participăm în cadrul inițiative pentru medicamente inovatoare. Mulțumesc! O parte din întrebări mi uh, se păreau foarte cunoscute pentru că le-am avut și noi. Și ajungem acum la cel de a, la cea de-a șasea prezentare, domnul dr. Feininger și ITER, aveți cuvântul. Numele meu este Michael Peiniger, sunt director um, general al unei companii germane, RI Research Instruments. Eu sunt fizician și mă simt ca fiind și un antreprenor. Mulțumesc foarte mult că m-ați invitat azi aici să vă vorbesc despre un proiect internațional foarte interesant, ITER, și anume reactoare nucleare experimentale, un proiect care va fi construit în sudul Franței și de pe partea europeană acesta va fi gestionat de întreprinderea comună Fusion for Energy. De fapt, acum o săptămână a existat ceea ce se numește un forum internațional al mediului de afaceri organizat de Fusion for Energy cu 285 de companii participante și laboratoare de cercetare ca să se discute despre starea de fapt și rezultatele proiectului. Atunci, mie mi s-a cerut să-mi spun uh, părerile personale în acest uh, cadru și voi face acest lucru astăzi și aș dori să vă explic cu puțin mai bine ce facem noi la RI. Noi dezvoltăm, proiectăm și producem componente și sisteme pentru cercetare, sănătate și industrie. Facem uh, accelerator de particule, tehnologie de fuziune, instrumentar în ceea ce privește fotonii. Istoria noastră e de fapt destul de lungă. Ne-am început activitățile la mijlocul anilor 1980 în cadrul Siemens de fapt, aproape de Köln dar Siemens și Intratom dezvoltau um, reactoare nucleare, însă noi folosim tehnologiile acestea pentru proiecte privind acceleratoare în întreaga lume. Apoi, la mijlocul anilor 90 am hotărât să nu ne mai ocupăm de tehnologie nucleară. Eu și un prieten de-al meu, de fapt, am fondat o nouă companie, Accel Instruments. După aceea am fost uh, cumpărați și apoi, în următorii ani, mulți ani, am dezvoltat aceste activități. Apoi, în 2007, am vândut întreaga companie unei companii medicale din uh, SUA, iar apoi ne-am cumpărat înapoi activitățile de cercetare doi ani mai târziu și astăzi ne numim RI Research Instruments, 51% mm, suntem uh, deținuți de o companie mare, broker, însă managementul e, și eu suntem pe uh, domeniul de antreprenoriat. Avem 180 de angajați, 30% sunt fizicieni, ingineri, uh, manageri de proiect și 60% se ocupă de producție. Suntem uh, văzuți ca un specialist în ceea ce privește în altele tehnologii. De fapt, clienții noștri, noștri ce vedeți aici pe harta lumii, sunt 80% institute, laboratoare din întreaga lume, din Statele Unite, din Europa, din Asia și oriunde e nevoie de mașinării foarte mari care se construiesc acolo. Probabil un exemplu pe care îl cunoașteți este CERN de la Geneva, unde particula Higgs a fost detectată acum câțiva ani într-un accelerator de dimensiuni foarte mari. Și noi, de exemplu, am construit componente pentru acceleratorul de particule de la CERN. Același lucru este valabil și pentru alte laboratoare de fizică aplicată din întreaga lume. Noi oferim soluții, așa că începem de la partea legată de fizică, apoi ajungem la design de detaliu. Avem tehnologii supraconductare, tehnologii de vid, criogenie, um, frecvențe radio și intrăm acum și în tehnologiile UHV. tot uh, la acasă avem uh, un spațiu întreg unde construim tot ce nu putem cumpăra de la părți terțe. Ce obținem? Vă voi arăta aici niște imagini pentru Statele Unite, pentru În colaborare cu Los Alamos National Lab am uh, construit un accelerator pe care îl veneți aici, care ține cont de diferite surse de radiații. În alte aplicații construim uh, acceleratoare întregi și, și pentru tehnologia Free Electron Lasers. Puteți să le vedeți. Suntem numărul 1 în lume în ceea ce privește uh, acceleratori supraconductori. Noi folosim aici de tehnologia de supraconductivitate. Înseamnă că acceleratoarele de astăzi sunt mult îmbunătățite și vedeți aici componentele făcute toate dintr-un material numit niobium. E un element real care există și care are o calitate de nivel înalt și este folosită pentru astfel, folosit pentru astfel de produse. Aici puteți vedea un alt exemplu în Hamburg. Pentru Desi Hamburg am construit jumătate din aceste componente supraconductoare. Un proiect care a fost finalizat la sfârșitul anului trecut și care, prin care am făcut componente atât de, de la, la nivel înalt pentru acceleratoare. Și vedeți și încăperile în care dezvoltăm aceste tehnologii în compania noastră. Acum avem un alt exemplu din Karlsruhe, un institut de tehnologie, unde avem un proiect de fizică fundamentală, o mașinărie foarte mare pe care o vedeți în partea dreaptă jos, deci avem toate zonele de asamblare de care e nevoie. Un alt exemplu interesant, de, pe vremea când uh, eram Axel Instruments, am dezvoltat împreună cu partenerii din lumea întreagă un accelerator pentru particule folosit pentru terapii împotriva cancerului. Le-am, am văzut aceste produse în SUA dar acum continuăm să mai, facem, să mai producem elemente cheie pentru aceste sisteme. Probabil cunoașteți această terapie împotriva cancerului, care devine acum tot mai globalizată. Nu voi intra în detalii mai departe, însă ajung acum la ITER, pe partea stângă vedeți această mașinărie foarte mare care urmează să fie construită în sudul Franței. Bazându-ne pe toate experiențele pe care le avem, capacitățile pe care le avem, ne-am hotărât să ne alăturăm acestui proiect deosebit de incitant. Și putem spune că e un efort care va dura încă câțiva ani până vom reuși să construim mașinăria. E tehnologie de ultimă oră, tot ceea ce facem e tehnologie de ultimă oră. Așa că ne-am decis la această mașinărie foarte mare de pe partea stângă să uh, construim câteva părți care se aliniază la ceea ce facem noi. Avem o cryopump, în primul rând, o mașină foarte mare, Aceste pompe sunt folosite în acele zone în care se va crea plasmă și aceasta va fi apoi împinsă în afară pentru a se crea un vid. Și mai mult, acum am fost contactat de Fusion for Energy pentru ceva interesant și anume un prototip Divert Apart. Vedeți în mijloc o componentă încărcată cu căldură, ceva ce nu s-a mai văzut până acum, face parte tot din aceeași mașinărie. Și am avut un dialog competitiv. Împreună cu noi mai existau doi, două companii europene, una făcea muncă pe prototipuri, iar dacă vom avea succes într-un an sau cam așa, probabil vom face și pasul următor în care într-adevăr vom construi acest diverter la scară reală și vom intra într-o produ- în producție, cam 54 de astfel de obiecte, un contract mare. Și ca companie de dimensiuni medii, noi ne pliem foarte bine pe acest domeniu, avem angajați ingineri, fizicieni și credem că putem face față acestui contract. Sperăm că până la urmă și această poveste va fi una de succes, chiar dacă vorbim de tehnologie de ultimă oră. Această cryopump uh, pentru ea am participat la o licitație publică cu alții, ne bucurăm că noi suntem cei care au câștigat. Încă un aspect, mai construim și componente cheie pentru injectorii cu neutroni. Vedeți acest lucru în partea dreaptă. Acest proiect nu-l avem de la Fusion for Energy, ci de la o companie germană, de la ITER India. Ar trebui să știți că agențiile locale, care sunt numite așa, acestea lucrează la nivel mondial astfel încât să aibă toate componentele, apoi le vor aduce în Franța unde urmează să fie totul asamblat. Nu vreau să vă dau cifre pe care probabil le cunoașteți deja, date pe care le cunoașteți ceva. În părerea mea e următoarea. Fusion for Energy se, e subdezvoltată încă de la început. Orice facem noi și poate vă voi vorbi despre acest aspect aici mai pe larg, noi avem nevoie de un parteneriat bazat pe încredere și schimburi tehnologice cu laboratoare puternice. Cu cât laboratoarele sunt mai puternice, cu atât e mai bine pentru noi și pentru produs, fără îndoială. Și bineînțeles avem și alte aspecte legate de companie. Avem nevoie de un management al proiectelor foarte solid și capabilități de management. Apoi mai există termene și condiții care au fost dezvoltate, să spunem așa, între industrie și Fusion for Energy. Există aspecte foarte clare de care este nevoie, însă între timp cred că s-a ajuns la un echilibru destul de bun în ceea ce privește responsabilitatea, taxele maxime și apoi și în ceea ce privește folosirea IP-urilor. Noi trebuie să fim uh, cei care dețin IP-ul companiei. Acest lucru e foarte important și să putem folosi fără taxe IP-ul um, primar, care, pe care îl câștigăm prin intermediul contractului. Cu Fusion for Energy și cu ceilalți clienți ai noștri un lucru e valabil. Calitatea se bazează pe oameni iar eu, uitându-mă la ultimii ani și ce s-a întâmplat atunci, pot să spun că există mulți oameni foarte inteligenți în organizația Fusion for Energy. Important e să menținem această cultură de îmbunătățiri constante în Fusion for Energy, în cadrul companiei, dar și în ceea ce privește legăturile existente. Acesta este mesajul meu. Eu cred că e un proiect destul de eficient. Între timp, nu e ușor să colaborăm la nivel mondial și să facem ca toate aceste componente de înaltă tehnologie să fie aduse împreună într-o mașinărie care să funcționeze, dar atât ITER cât și Fusion for Energy cred că lucrează între timp destul de eficient. Și împreună cu industria, eu aș spune că totul merge cam așa în linii mari. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim pentru prezentare. Avem această problemă și anume că avem o structură foarte heterogenă. Fiecare uh, întreprindere comună funcționează altfel, structurile lor sunt diferite iar pentru noi, pentru Comisia de Control Bugetar, nu e foarte ușor să înțelegem diferitele stiluri de lucru. Avem întreprinderi comune pe care le cunoaștem mai bine, de exemplu proiectul ITER pe care îl cunoaștem mai bine pentru că sunt sume mari la mijloc, însă pe altele le înțelegem mai greu pentru că niciodată nu am analizat lucrurile cu atâta atenție, ca de exemplu în cazul ITER. Aș dori acum să deschid uh, dezbaterea și eu aș dori să pun niște întrebări și, și raportorul dorește să ia cuvântul? Doriți să luați cuvântul, domnule raportor? Am și eu niște întrebări. în legătură cu disponibilitatea rezultatelor cercetărilor. Ce ne spunea Arno pentru IMI e valabil și pentru altele și la alte prezentări puteam deja, de exemplu în cazul Enea, să ne dăm seama că se ajunge la această întrebare. Care sunt rezultatele cercetărilor? Care e partea lor publică și ce nu e public? Nu mi-e foarte clar și de aceea aș pune această întrebare pentru toți vorbitorii de azi. Ce fel de cercetări, rezultatele cercetărilor sunt publice și în cazul cărora dintre ele putem vorbi de secrete profesionale. A fost interesant să vedem cât de bună e colaborarea în cadrul uh, dumneavoastră, colaborarea europeană, pare să funcționeze foarte bine, foarte bine, dar vrem să știm ce se întâmplă exact. Și această întrebare pentru toată lumea, ce e public, ce nu e public, ce fel de schimburi de informații există. Mi s-a părut foarte interesant ce ne spunea colegul din România și colegul din Italia, pentru că ne vorbeau de aceste strategii naționale. Și atunci eu mă întreb ce facem noi de fapt aici. Uniunea Europeană face parte, bineînțeles, din statele membre. Dar dacă vorbim de aceste proiecte relativ micuțe la nivel european, trebuie să ținem cont și de faptul că au loc atâtea lucruri la nivel național. Și apoi domnului de la Philips, aș vrea să-l întreb următoarele. Cum arată dimensiunea internațională în legătură cu aceste strategii naționale? Ce vedeți dumneavoastră? E mai degrabă o povară pentru dumneavoastră? Da, e bine când banii sunt primiți, fără îndoială, însă aceasta, acest lucru mă interesează, această strategie internațională a Philips. Și apoi aș mai dori să știu această cifră de 15% a contribuțiilor pe care o menționați. Mi se pare foarte interesantă. Se pornește de la aceste 15, se pornește de la 50% și se ajunge, ne spuneați, aceste 15% din finanțare. Și atunci mă întreb de unde vin celelalte costuri, dacă ați putea să ne vorbiți mai mult despre ele. Pentru că în prezentarea dumneavoastră am văzut alte costuri sub orizont 2020, costuri indirecte. Ar fi interesant să ne spuneți mai multe. Voi începe din nou cu dumneavoastră. Marian, te rog. Yes, no, to, to lose the time, I, I want to ask also some. Da, ca să nu mai pierdem timpul și eu aș avea niște întrebări în legătură cu SESAR. Ne aflăm acum, uh, s-a terminat acum faza de cercetare. Ce credeți? E complet programul? Cât timp va mai dura astfel încât să fie complet? Cât va mai dura ca rezultatele să fie pune, rezultatele cercetării să fie puse în aplicare? Apoi, pentru domnul Arno. Ați văzut vreun efect al rezultatelor cercetării în IMI? Un efect pentru că vă axați pe organizațiile naționale. Există vreun efect undeva, o îmbunătățire, ceva în activitatea acestei, acestor asociații? pentru că vorbim de bani publici și în acest caz. ITER, acum. Domnule Painiger, spuneați că totul e bine cu ITER. Singurul lucru e că am întârziat foarte mult, suntem foarte în întârziere. Care e părerea dumneavoastră, de exemplu, pentru voastră? Cât timp va luați să obțineți acest proiect? Sunteți Uh, în linii mari bine încadrați în timp în ceea ce privește designul, producția sau ceea ce faceți în acest sens, care e legătura între dumneavoastră, FO Energy și ITER, pentru că sunt două entități diferite și există diferite tipuri de legături cu ele. Și Clean Sky există demonstrații în progres. Când credeți că aceste proiecte de demonstrație vor fi complete? Când vor fi prezentate acestea în practică, în viața reală? Cât timp va dura până să fie puse în aplicare rezultatele acestor cercetări și activități? Vă mulțumesc! Vă mulțumim, o avem și pe doamna Ayala Sender pe listă, vă rog. Sí, gracias. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să mulțumesc uh, frumos pentru toate informațiile pe care uh, le-am primit și chiar dacă nu au avut mult timp la dispoziție pentru prezentările dumnealor și poate că nu am putut să invităm pe toată lumea, cred că avem aici pe reprezentanții sectoarelor celor mai uh, interesante. Am și o întrebare în ceea ce privește uh, costurile pentru care nu trebuie să vă justificați. În fiecare dintre proiectele dumneavoastră există asemenea costuri. Dacă am înțeles eu bine, în jur de 25% dintre uh, banii cheltuiți pentru fiecare proiect nu sunt supuși acestei proceduri de control și apoi de descărcare bugetară. Dar vreau să știu când vorbim despre 25%, este vorba despre 25% din totalul bugetului sau 25% uh, dintr-o altă uh, sumă? Pentru că vreau să înțeleg cum sunt uh, stratificate aceste costuri. Unii dintre dumneavoastră au insistat asupra faptului că existau investitori care nu dispuneau de capacitatea administrativă suficientă sau că nu erau cu multă experiență ce privește gestionarea banilor din punctul meu de vedere și partea de cercetare și partea de gestionarea banilor sunt la fel de importante pentru că totuși trebuie să fie niște proiecte competitive. Și cum um, vă descurcați pentru a externaliza uh, gestionarea administrativă atunci când nu dispuneți de dumneavoastră de uh, capacitatea necesară. Unii au făcut această externalizare, această subtratare a serviciilor administrative. Um, a fost o poveste de succes sau din potrivă ați avut probleme cu gestionarea administrativă? Unul dintre responsabili a spus că Comisia Europeană ar trebui să aibă mai multă încredere în sistemele de audit și de uh, certificare naționale. Să știți că este o dezbatere uh, în curs și la Comisia noastră, pentru că uneori ne este foarte greu să avem încredere în uh, controlele efectuate la nivel național. Au avut loc chiar și recent scandaluri care au ieșit și în presă și de aceea noi suntem foarte îngrijorați și ne întrebăm dacă într-adevăr Uh, auditul și controlele din țările membre sunt uh, atât de fiabile pe cât ar trebui să fie. Un alt aspect care mi se pare uh, deloc neglijabil, când sunt implicate mai multe state membre sau mai multe sectoare, când, de exemplu, colaborați cu state care nu fac parte din UE, precum Statele Unite sau Japonia, cum se gestionează bugetul atunci? Pentru că colaborați cu entități care vin din state unde normele, standardele sunt diferite. În anumite proiecte sunteți membri, în altele sunteți coordonatori. Vreau să vă întreb care este diferența din perspectiva um, um, responsabilității și atunci când aveți calitatea de membru, cum um, dialogați cu um, responsabilii. Ați spus cu toții că întreprinderile comune uh, se um, situau pe acest segment de piață, situat undeva între cercetarea de bază și faza de uh, implementare, dar nici una, nici alta, deci undeva la mijloc. Până la urmă, cum lucrați, cum vă organizați? Pentru că, da, trebuie să vă concentrați pe cercetarea de bază, pe cercetarea fundamentală, aceasta trebuie să fie finanțată chiar într-o mai mare măsură, după părerea mea, prin urmare, aș vrea să știu cum anume noi, legislatorii, putem să îmbunătățim uh, finanțarea și cum putem să acordăm mai multă atenție acelor domenii care au fost poate neglijate. Ce se întâmplă cu brevetele? Care sunt beneficiile? Pentru că atunci când uh, bugetul european a finanțat cercetare, uh, s-au făcut niște descoperiri, s-au depus niște brevete, care sunt beneficiile? Sunt beneficii doar pentru um, întreprindere sau și comisia poate să dispună de niște beneficii? Vă mulțumesc că începem. Aveți cuvântul. Many interesting. Vă mulțumim, vă mulțumim pentru aceste întrebări foarte interesante. Mai întâi în ce privește rezultatele în ceea ce ne privește pe noi, respectăm uh, regulile standard din orizont 2020, ceea ce înseamnă că obligațiile de difuzare, de diseminare sunt respectate, obligațiile obișnuite, precum și posibilitatea de a proteja informațiile confidențiale, dacă există asemenea informații confidențiale în proiect. Sunt uh, regulile de participare, cum spuneam, de bază pentru Orizont 2020. A, și la fel se întâmplă și cu accesul la rezultatele consorțiului. Deci totul este standard uh, pentru noi, ca și în orizont 2020. Și ca să sar la ultimele întrebări ale doamnei uh, Ayala Sender, Regula pentru brevete este că inventatorul este proprietarul invenției sale. Uh, deci, la fel ca și în Orizont 2020, în ce privește implicarea statelor membre. Poate să fie o, o, ceva care ne complică viața, dar poate să fie și un adevărat avantaj, ca de exemplu pentru noi, în domeniul componentelor electri, electrice, multe state membre și multe regiuni au deja propriile lor programe și atunci noi ce am reușit este să coordonăm aceste proiecte datorită mecanismului de cofinanțare și să avem un adevărat sector de cercetare european în domeniul componentelor electronice. Până la urmă, acesta este proiectul european. Pentru o companie mondială precum Philips, acest aspect este deosebit de important pentru că uh, cea mai mare parte a sectorului nostru de cercetare și dezvoltare este bazată în Europa. Avem um, proporțional o activitate de cercetare mai extinsă în Europa decât numărul nostru de clienți potențial în Europa. Ați mai întrebat uh, dacă putem să vă dăm mai multe detalii în ce privește costurile cum vă aduceți aminte, în programul de um, um, finanțare, cel al șaptea program de finanțare, existau costuri directe și indirecte, iar uh, rata de rambursare era de 50% din uh, costurile totale directe și indirecte. Așa era cazul în, uh, în de finanțare precedentă. Acum totul s-a modificat. Costurile indirecte reprezintă o anumită cotă parte și se rambursează o rată paușală de 25%, dar uneori costurile indirecte pot să fie mai mari decât costurile directe, ca de exemplu cheltuielile cu personalul pentru un laborator. Și în funcție de cât costă uh, cercetarea și dezvoltarea pentru o companie, atunci procentul rambursării s-ar putea să fie mai mare de 50% sau cu mult sub 50%. Însă cu mult sub 50% ar fi un exemplu tipic pentru un partener public-privat uh, tipic și așa s-a întâmplat cu mai multe companii care ca atare și-au pierdut interesul și nu au mai dorit să investească. Poate că a existat o neînțelegere la mijloc noi trebuie să dăm seama pentru toate cheltuielile noastre. Nu există vreun fel de cheltuială pentru care nu trebuie să dăm seama. nu. Am spus că trebuie să dăm seama pentru costuri uh, de trei ori, potrivit regulilor Orizont 2020, potrivit regulilor naționale și încă o dată uh, pentru uh, declarația de venituri care se aplică întreprinderilor comune. Deci este o declarație triplă, dar nu există vreo cheltuială pentru care să nu uh, trebuiască să uh, raportăm. Sper că am răspuns la toate întrebările. Există întrebări la care nu există răspunsurile corecte. Mulțumesc. Poate că este o veste bună pentru dumneavoastră faptul că această comisie lucrează pentru o armonizare a regulilor, astfel încât pentru un proiect să existe doar un set de reguli, și anume cele europeane, iar cele naționale trebuie să fie în așa fel integrate, astfel încât să rezulte clar că sunt valabile regulile europene. Asta ni se pare pentru noi soluția cea mai simplă de, uh, pentru o simplificare. Domnule Barbini. Thank you very much. Da, mulțumesc. De fapt, uh Întrebările domnului Marinescu mă vizau pe mine, cred, mai ales în ce privește SESAR, cât timp va dura pentru finalizarea proiectului, știind că acum suntem în faza de uh, implementare. Primii ani de viață ai proiectului au fost uh, petrecuți cu definirea tehnologiilor. Acum avem aceste tehnologii, însă știți că Uh, avem um, master planul și uh, desfășurarea proiectului comun este doar o parte a acestui master plan. Eu cred că va mai dura încă 5 ani de zile, deci am început în 2014, ar trebui ca până în 2018 um, să terminăm uh, cu proiectul ca să știm exact care sunt investițiile concrete de făcut în domeniu până în 2020. Din experiența mea, avem nevoie de experiența, de, de implicarea cercetătorilor ca să uh, definim în cele mai mici amănunte tehnologia de care va fi nevoie. Deci știind că cercetarea va continua până în 2020, va fi nevoie de cel puțin 5 ani de zile pentru a avea implementare integrală a noilor tehnologii. și industria a recunoscut meritul noilor tehnologii pentru gestionarea traficului aerian, deci suntem în plină schimbare, am avut definire, dezvoltare, derulare și apoi din nou derulare pentru a mm, crea tehnologia pentru următorii 10 ani. Dar vom vedea rezultate concrete imediat pentru că am reușit să avem mai mult de 220 de proiecte concrete pentru care s-a obținut investiție din partea Comisiei Europene. Deci noi trebuie să asigurăm continuarea acestor finanțări, să avem o strategie ca să nu începem faza a treia oprind în același timp cercetarea, pentru că dacă um, punem capăt activităților de cercetare, nu vom mai putea să anticipăm de ce anume avem nevoie în următorii 10 ani. Vorbim aici despre un domeniu special, cel al uh, gestionării traficului aerian, pentru care avem nevoie în mod constant de cercetare și dezvoltare. Și noi oricum uh, răspundem cerințelor tipice pe care le are sectorul aviației. Și am obținut, cum spuneam, rezultate concrete datorită cercetării. Industria acum pune în aplicare uh, um, ce au descoperit uh, oamenii de știință. A existat și o altă întrebare din partea doamnei președinte apropo de implicarea autorităților naționale. În ce privește gestionarea traficului european, gestionarea traficului aerian european, a existat o strategie și s-a dorit ca noile tehnologii să fie puse în aplicare la nivel național. Masterplanul SESAR a definit, de fapt, care ar trebui să fie planul de implementare la nivel regional. Deci s-a definit sfera de acoperire geografică și orice aeroport trebuie să-și include acest plan în propriul lor plan de investiții. Deci trebuie să existe uh, și masterplanul și planul de investiții Uh, care să fie incluse în uh, gestionarea uh, traficului aerian din fiecare regiune. Mulțumesc! Mulțumesc, Answering the question from Mr. Marinescu. Înainte de a răspunde întrebării domnului Marinescu, aș vrea să răspund și la întrebarea doamnei președinte ce privește implicarea strategiilor naționale. Din perspectiva mea, Atunci când a început Clean Sky, făcea parte dintr-un program care a fost lansat la nivel național în România ca să răspundă unor um, domenii din uh, cel de-a șaptelea program cadru pentru cercetare. Și am avut un uh, plan strategic pentru cercetare și dezvoltare pe plan național, dar nu era considerat o prioritate națională. pentru că ar fi fost necesar să știm care este foaia de parcurs pentru a atinge un anumit obiectiv. Însă știind că există diferite entități implicate, au apărut contradicții în interese, uh, au apărut multe diferențe, deci până la urmă nu a existat armonizare în cadrul acestei strategii și noi am avut uh, și un alt proces care s-a suprapus cu uh, procesul privatizării industriilor și care ne-au afectat participarea la întreprinderea comună. Pentru că uh, acționarii de la fiecare companie aveau o cu totul altă abordare a um, părții de implicare în, uh, um, într-o întreprindere comună europeană pe termen lung. Participarea la Clean Sky uh, era văzută fie ca o investiție în cercetare și dezvoltare, fie ca o parte integrantă a planului de investiții, fie ca o simplă cheltuială. Noi am încercat să armonizăm totul, să avem acest cadru, care pentru noi era strategia națională de cercetare și dezvoltare, și am vrut să fie baza pentru deciziile noastre la nivel de companie. Pe de altă parte, concret, dacă nu particip la un proiect european, fie ea o întreprindere comună sau un alt instrument, atunci cercetarea și dezvoltarea bazată pe planul național nu beneficia de finanțare națională. Finanțarea pe plan național a fost zero cu excepția cazului în care ai fi avut și un plan uh, de um, studiu, de cercetare um, național. Oricum, noi am făcut tot ce am putut, uh, dar am beneficiat doar de finanțarea europeană și deloc de finanțare națională. Apropo de demonstratori, este o fază plină de provocări pentru noi, este faza ultimă, după mai bine de 10 ani de zile, când încă nu știam cum va arăta Clean Sky. Am obținut aceste rezultate interesante, ca de exemplu aceste um, laminoare și va fi un echipament care va ajuta fiecare avion de pasageri. Bine, mai rămâne Uh, ceva timp până când vom avea uh, o fabricare um, pe scară largă acestor noi echipamente. Noi ne dorim să existe armonizare la nivel industrial și există și o foaie de parcurs pentru introducerea pe piață acestor noi produse. Și trebuie să țineți cont și de faptul că există acest program, uh, FlyPass 2025, care cumva era în concurență cu al nostru, și majoritatea activităților pe care le-am făcut noi erau orientate către un ciclu N plus 2. Să presupunem că pentru industria automobilelor, de construirea automobilelor durează cam 5 ani de zile să construiești o mașină de la zero și să treci de la faza de proiect la faza de fabricare um, în cantități industriale. Pentru um, aeronautică, perioada este complet diferită. Oricum, pot să simt că deja există o influență a activităților întreprinderii comune asupra ceea ce se întâmplă astăzi s-a făcut o sugestie ca în anumite sectoare să avem un fel de logo și să spunem că Clean Sky și-a adus contribuția la anumite tehnologii ce echipează chiar și acum um, avioanele. Deci probabil că va mai dura ceva timp înainte de a vedea avioane care conțin uh, o cantitate mare de tehnologii uh, care au fost descoperite datorită programului Clean Sky, uh, dar oricum ele vor exista, că e vorba despre noi la avion DASO sau BIS. Vreau să vă mai pun o întrebare. Ultima propoziție din prezentarea dumneavoastră era cum putem să participăm și să beneficiem de rezultatele întreprinderii comune. De ce ați pus această propoziție în proiect? Pentru că asta ce înseamnă că vă așteptați la mai multe? Este o întreprindere comună. Avem rezultate din activitatea noastră de cercetare și dezvoltare și știm că vom avea un randament, un profit de pe urma investițiilor noastre. Însă, ne dorim mai mult decât un acord de parteneriat cu industria, ca să beneficiem pe deplin de produsele care apoi vor fi comercializate. dream of a lot of people, sorry. <laughs> yeah. Visul multor oameni. Yeah, vă rog. Mulțumesc pentru întrebări. Am să încep uh, cu întrebarea dumneavoastră, doamnă președinte, în ceea ce privește implicarea cu strategia națională. Am să încerc să dau și un exemplu și să formulez un răspuns. Eu cred că pentru strategia națională avem nevoie de trei actori. În primul rând, Comisia, națională, Comisia Europeană și Parlamentul European. Uh, apoi uh, întreprinderea comună și politicienii de la nivel național. Fără strategia națională, banii pot fi pierduți și vă dau un exemplu aici. FJU investește multe eforturi în ceea ce privește stațiile de alimentare cu hidrogen și uh, Uh, diseminarea tehnologiei bazate pe celula de combustie. Dar dacă nu există strategia națională, uh, eșecul este garantat. De ce avem nevoie de trei actori? Avem nevoie și de Parlamentul European. Și asta este un bun exemplu unde Parlamentul European a ajutat să nu se piardă acești bani. De ce? Pentru că în 2014 Parlamentul a adoptat așa numita directivă DAFIN, unde pe lângă electricitate și gaze naturale figurau ca combustibil alternativ și hidrogenul, solicitând statelor membre să-și elaboreze propria strategie în ceea ce privește structura pentru hidrogen. Astfel, banii uh, europeni pentru crearea acestei infrastructuri nu mai sunt pierduți. Asta am încercat să vă arăt prin această prezentare, că Italia face ceea ce poate. Vom avea propria strategie în ceea ce privește crearea acestei infrastructuri a benzinărilor pentru hidrogen. Și încă o dată mai repet, avem nevoie de trei actori, Parlamentul European, FGU și politicienii de la nivel național. Nu știu dacă am răspuns la întrebarea dumneavoastră, dar am vrut să subliniez acest lucru. Și încă un exemplu, dacă doriți. JU investește mulți bani în cogenerare descentralizată. Avem un exemplu foarte bun cu firme care produc uh, componente foarte bune, însă fără o directivă europeană care să facă ca piața să se, să-și îndrepte atenția spre această cogenerare, uh, mulți bani s-ar pierde. Revenind la cealaltă întrebare cu privire la dacă consider că există o diferență între a fi coordonator și a fi membru, în principiu trebuie să spun da. Simt diferența, dar poate că e greșit. Pentru că eu cred că coordonatorii și membrii ar trebui să se simtă ca făcând parte din același proiect. Și toată lumea trebuie să lucreze în interesul obiectivului global. Uneori, și admit că mi se întâmplă și mie, ca membru te simți obligat doar ceea ce privește realizarea propriilor obiective și nu te gândești la proiectul în ansamblu. Sigur că mai depinde și de coordonator. Dacă coordonatorul este un, unul real, și este în măsură să motiveze oamenii, atunci nu există o diferență între membri și coordonatori. Sigur că rămâne o diferență întotdeauna. Coordonatorul răspunde și de alte probleme administrative. Mă refeream însă la partea științifică a rezultatelor cercetării și a punerii în aplicare. Nu știu dacă am uitat întrebări, dar vă stau la dispoziție și pentru alte eventuale întrebări. Mulțumesc, domnule Lucheze, vă rog. Da, pentru a continua în aceeași direcție precum uh, colegul meu. De fapt, pentru prima dată în istorie, vedem că mașini cu hidrogen uh, circulă pot fi cumpărate în Japonia, California, poate în curând și în Europa. De ce? Pentru că s-au făcut progrese importante în ultimii 10 ani din partea cercetării și a industriei. Care sunt pașii următori? Dați-mi faptul că industria este pregătită să pună în aplicare tehnologii de primă generație și insist asupra acestei precizări de primă generație, avem nevoie pentru operaționalizare, în primul rând, de infrastructură și este o provocare importantă pentru că nu ține de cercetare, ci de inginerie financiară, de aceea este important să se combine eforturile la nivel european, Banca Um, Europeană pentru Dezvoltare și la nivelul național, dar aș mai adăuga aici și nivelul regional, pentru că cei mai implicați actori sunt de fapt cei de la nivel regional, autoritățile locale. În Franța, de pildă, guvernul nu este foarte activ, în schimb autoritățile regionale și locale da. Următorul pas ar fi de a folosi structura FCU pentru că important este să fim bine organizați uh, în partea de cercetare și industrie și acum trebuie să consolidăm membrii naționali nu sunt prezenți acum în STU. Va trebui să rezolvăm această problemă de creare de infrastructură, pentru că e prea riscantă finanțarea doar din partea industriei, sistemul bancar consideră că este prea riscant, de aceea se impune o un parteneriat public-privat pentru rezolvarea acestei probleme. Cealaltă problemă este de a crea o industrie europeană. În Franța, de pildă, sau în Danemarca, dacă vrei o mașină cu hidrogen e de la Toyota sau de la Hyundai, nu este o marcă europeană. Știu că Daimler și alții vor să construiască, dar mai trebuie și cred că trebuie să insistăm. Simbio Fulcel și Renault Kangoo sunt uh, singurele mașini europene. De aceea este important să creăm o industrie europeană. FCJI este o FCHJU, da, este doar un proiect demonstrativ. Dacă vrem să fim prezenți și competitivi pentru generația următoare, va trebui să dezvoltăm uh, tehnologii noi, de pildă cele inspirate din biomimetism, din nanomateriale în America, Statele Unite, Japonia și chiar și în Corea se fac eforturi masive în cercetare. Există însă și un paradox. Atunci când încercăm, când am încercat să introducem cercetarea fundamentală în cadrul Orizont 2020, Comisia a spus că este inclus în cadrul FCHJU, dar aici uh, nu sunt decât trei telereuri. Nu există așadar cercetare fundamentală. E important așadar să găsim uh, o modalitate de finanțare a cercetării fundamentale în Europa. Și încă o observație vis-a-vis -vis de confidențialitate, că a existat o întrebare și în acest sens. De fapt, trebuie să îmbunătățim comunicarea și diseminarea informației informațiilor chiar și în cadrul acestor proiecte FCHU, Pentru că uneori industria ezită să facă publice rezultatele și cred că în această direcție putem fi mai buni pentru că avem nevoie de o bază de date a rezultatelor pentru a îmbunătăți eficiența globală a sistemului. Cred că există loc de mai bine aici. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Arnu, vă rog. Foarte succint. Domnul Marinescu a formulat o întrebare cu privire la efectele IMI, care sunt rezultatele acestei inițiative. Nu vă pot spune care sunt rezultatele concrete. Asta se datorează lipsei mele de uh, informații nu am însă motive să mă îndoiesc de utilizarea eficientă a acestor fonduri sau de afirmația opusă. Însă, dacă există un uh, rezultat, uh, poate că trebuie formulată întrebarea invers dacă ar fi existat acel rezultat în lipsa inițiativei Iată că întrebările se leagă. Îmi cer scuze că nu pot fi mai precis de atât. Mulțumesc. Domnul Paininger. Sper că am reținut întrebările care, la care nu există un răspuns facil vă spuneam că săptămâna trecută am avut plăcerea să asistăm la niște prezentări foarte interesante din partea Bernard Pico, directorului general al ITER și Jean-Marc Firiol, care este director tehnic al Fusion for Energy. I-am mai cunoscut uh, și am lucrat cu ei și pe alte proiecte în ceea ce privește acceleratorul. Important este să se înțeleagă uh, de către o companie dacă există un calendar realist și un preț realist uh, din perspectiva noastră, evident, nu vă pot spune perspectiva generală. Deci ce putem face noi din perspectiva planificării pe termen lung și de asemenea planificării de afaceri pe termen lung, pentru că este extrem de important pentru companii precum a noastră. Vorbim de următorii 50 ani pentru, uh, pentru a realizarea uh, rezultatele. Trebuie să angajăm fizicieni și alți specialiști. De aceea trebuie să știm de ce anume are nevoie ITER, Fusion for Energy, pentru că nu e permis să te retragi dintr-un parteneriat uh, peste 5 ani. Asta este o întrebare importantă și pentru mine și poate nu vă surprinde nici faptul că Bernard Bigot nu a oferit un um, preț și nici un calendar, pentru că se mai negociază sau e în curs de revizuire în aceste zile și ne-a spus acest lucru, mă rog, cu detalii. Însă, opinia mea personală este că există un concept foarte clar, poate uh, acum, de fapt, undeva, uh, așteaptă să fie confirmat, și există un scenariu clar cu o descriere detaliată a fiecărei componente pentru situație specific, situații specifice. Important pentru noi este ca componentele critice să fie bine înțelese și să poată fi produse cel puțin la nivel de prototip. pentru a putea apoi trece la producția de serie. Și aici se impune explicație. Nu primim susținere financiară într-o manieră comparabilă cu ceea ce primiți dumneavoastră. Noi avem doar contracte cu preț fix și noi trebuie să ne asigurăm că putem să supraviețuim cu prețul fix pe care l-am negociat prin contract și de fiecare dată, sigur când intervine o modificare tehnică, discutăm amendamente, asta e procedură. Dar a lucra cu contracte cu preț fix înseamnă deja că trebuie să dispunem de o imagine destul de clară cu privire la riscurile pe care și le asumă companiile. Totul curge până la urmă, asta e senzația mea și am uh, beneficiat de o um, bună privire de ansamblu din discuțiile cu mulți oameni, dar în special cu domnul Biniol și directorul tehnic. Pentru noi, trebuie spus că uh, e important să știm dacă suntem o companie strategică pentru um, proiectul acesta. La întrebarea dumneavoastră nu vă pot da un răspuns precis, pentru că contra interlocutorii noștri sunt poate mai competenți în această uh, privință. Sunt mai multe chestiuni referitoare la ITER la care nu am putut să dau un răspuns. Nu vă faceți griji, cei de la ITER uh, ne vizitează des. Am vrut să mai adresez uh, apoi și câteva întrebări uh, pentru rândul din spate. Domnul Nae, uh, uitați-mi să menționez un lucru pentru a clarifica problema ridicată în discuția dumneavoastră. Clear Sky, din punctul meu de vedere, trebuie să încerce să folosească instrumente financiare suplimentare ce s-a întâmplat însă. Regiunile au fost încurajate să își promoveze propriile strategii în cadrul procesului de specializare inteligentă pentru a vedea dacă există potențial de sinergie cu Clean Sky, și Clean Sky să facă niște aranjamente speciale cu aceste regiuni pentru a se asigura că beneficiarii importanți vor beneficia de acest tip de finanțare dacă abordează teme care țin de Clean Sky. Așa ni s-a întâmplat și nouă. România a fost în măsură să semneze acest tip de memorandum cu privire la sinergii în cadrul proiectului Clean Sky care fac parte din posibilitățile care apar acum vis-a-vis -vis de utilizarea fondurilor de coeziune în acțiuni complementare vis-a-vis -vis de ceea ce s-a întâmplat în Clean Sky. Pentru a face cel mai mult posibil în, din perspectiva tehnologiilor implicate în Clean Sky pentru acele acțiuni care fac parte din învelopă financiară actuală sau pentru care nu există resursele prevăzute în actuala anvelopă financiară. Vielen Dank. Eine Frage. Ist jemand von der Mulțumesc. O întrebare. Există cineva din partea Comisiei de la Direcția Generală Cercetare care să ne poată da unele lămuriri vis-a-vis -vis de această întrebare uh, legată de procentul de finanțare de 15% sau procedurile complexe din cadrul uh, Orizont 2020 și apoi aș dori să mai dau cuvântul și directorului IMI. Am mai primit o carte vizită a domnului Alcalde, Internal Control Officer. Deci dacă doriți să interveniți, acum ar fi momentul să-mi semnalați acest lucru. Cine dorește să înceapă? Please present yourself. V-aș ruga de asemenea să vă și prezentați. Good morning, my name is Paul Webb from DGRTD. Uh, the... Bună ziua! Această Există, de fapt sunt uh, de la DG Connect. Contribuția de venituri este oglindită și cu celelalte contribuții. Nu este fixat la 15%. Cred că ne spuneați că unele dintre costurile dumneavoastră nu sunt total acoperite și de aceea finanțarea efectivă ajunge la 15% în anumite, caze, în anumite cazuri. În orice tip de grant, lucrurile stau așa. Întrebare cât? Multe industrii și în cadrul Excel, aici această sumă devine mult mai mică. Această contribuție bazată pe, în natură se bazează pe uh, contribuții. Mulțumesc, doamnă președinte, Ken Melia de la AMI. Am uh, dorit să răspund la o întrebare legată de rezultate și publicarea rezultatelor, întrebare la care domnul Arnon a putut să răspundă. Cred că trebuie să analizăm scara la care lucrează AMI astăzi, 950 de echipe academice, 169 de IMM-uri, 26 de organizații ale pacienților, 17 reglementatori și 7.000 de cercetători. Foarte multe se creează, în mod evident. Și aș dori să spun că nimic nu s-ar fi putut face fără un parteneriat public-privat asemenea măsură. Așa că rezultatele au impacturi la diferite niveluri. Noi încurajăm toate grupurile să publice cât de curând posibil și până astăzi avem peste 500.000 de publicații în cele mai importante ziare în ceea ce privește cercetarea. Dar mergem și mai departe dezvoltăm instrumente, instrumente care pot fi folosite astfel încât să fie redus timpul până la punerea pe piață a noilor inovații și pentru facilitarea procesului de cercetare și dezvoltare. E un scop al EMI. De asemenea, ne dorim să încurajăm partenerii industriali și IMM-urile să investească aici. De aceea, faptul că există 169 de IMM-uri europene care pot să crească și să înflorească în acest mediu e un lucru foarte important. Credeam că această comisie ar fi interesată de câteva puncte, pentru că domnul Arnaud nu e un beneficiar și majoritatea lucrurilor pe care le-au spus au mers un pic pe deasupra. Eu speram că această comisie va fi interesată de uh, viziunile pe care le au beneficiarii în ceea ce privește cum să se continue. Ce ne spun nou beneficiarii? Ei ne spun că e nevoie de mai multă participare din țări mai mici europene, potențial beneficiar, cercetători, IMM-uri din Republica Cehă, România, Irlanda și așa mai departe, au dificultăți să participe la proiecte AMI și trebuie să abordăm această problemă. Participarea IMM-urilor e foarte importantă pentru că avem acum o țintă crescută în ceea ce privește participarea IMM-urilor și trebuie să găsim module prin care să ne folosim de parteneriatele pe care le avem cu reprezentanța statelor și așa mai departe departe, astfel încât să devenim mai proactivi. Și acesta e un lucru important. IMM-urile vin la noi și spun că le este greu să ajungă să facă parte din aceste proiecte. Un alt lucru pe care îl tot întâlnim și care a fost discutat de domnul Arno și altul e legat de IPR. Și dumneavoastră spuneați acest lucru, ce e public, ce e privat. Avem linii directoare, bineînțeles, pe acest domeniu, dar depinde de fiecare consorțiu care este bazat pe un anum, o anumită temă, fie că vorbim de rezistență antimicrobială, diferite boli și așa mai departe. Depinde cât sunt de deschiși și sub ce regim de drepturi de autor vor funcționa. Așa că avem un spectru întreg un proiect care include 10 companii, un proiect foarte mare care are de-a face obiecte, are de-a face cu mm, identificarea rapidă a obiectivelor. Aici nu este nimic uh, privat, totul ține de domeniul public și trecem de la un astfel de proiect prin întregul spectru. Da, există anumite cazuri în care acel concept de background IP este adus de companii și este menținut de ele. Dar partenerii trebuie să cadă de acord cu ce se întâmplă și ținând cont de timp, țin să vă mulțumesc că totuși mi-ați permis să spun câteva cuvinte. Bun, și din partea Comisiei Europene, vă rog. Mulțumesc foarte mult, Alexandra Draghi, sunt uh, director în DGRTD și aș dori să mă refer la ultimul punct al domnului Marinescu în ceea ce privește efectele rezultatelor AMI. Voi vorbi puțin despre rezultatele care ajung la pacienți, cu exemple din proiecte care au fost dezvoltate pe parcursul mai multor ani. Trebuie să ne amintim că în cazul altor industrii, timpul de la cercetarea de bază în domeniul medical și până la dezvoltarea unui nou vaccin, a unui nou medicament, acest timp poate să fie foarte îndelungat. Putem vorbi de 10-15 ani. Bineînțeles că aceste proiecte, unele dintre ele au rezultate mai rapide, de exemplu identificarea biomarker, teste, diagnostice și probabil și altele care vor apărea pe parcursul anilor însă trebuie să ținem cont că primul proiect AMI a început abia în anul 2009. Unele dintre rezultate. De exemplu, în ceea ce privește un proiect, sunt făcute teste astfel încât să fie uh, detectați mai rapid copiii care suferă de autism de exemplu, pentru a putea începe intervențiile, terapiile mai repede și a putea să, să fie sfătuiți părinții cum să facă față acestei boli foarte complexe. Un alt exemplu vine de la platforma noastră foarte mare privind rezistența antimicrobială, Știți foarte bine că aceasta e considerată de una dintre cele mai mari amenințări din secolul 21 cu boli pe care nu le mai cunoaștem de mult, dar care s-ar putea reîntoarce și nu avem terapie pentru a le trata. Aici această platformă este cea care caută noi antibiotice și se trece prin întregul ciclu de teste clinice și există câteva produse care sperăm că vor ajunge în curând la pacienți. Un alt exemplu e un proiect legat de schizofrenie și depresie. E un proiect foarte interesant care nu ar fi putut să aibă loc uh, în cadrul AMI pentru că foarte multe companii s-au decis până la urmă să pună împreună bazele de date cu rezultatele testelor clinice pentru pacienți cu schizofrenie și au fost uh, clasificate informațiile în funcție de succes-eșec, astfel încât să fie mai bine țintite terapiile care erau disponibile dar acestea să ajungă la pacienții în cauză, astfel încât ei să primească medicamente, astfel încât să răspundă mult mai bine la tratament, să fie reduse zilele de spitalizare. Pe baza studi- rezultatelor acestui studiu, Euro- Compania Europeană de Medicină a adoptat liniile directoare legate de asemenea teste clinice, care să fie mai scurte și cu mai puțin oameni pe fiecare braț al testului clinic. Asta continuând ideea de a accelera procesul. Nu e nevoie să fie schimbată legislația, se află în linie directoare. Acestea, acestea au fost niște exemple, vă mulțumesc foarte mult. Da, vă mulțumesc, nu văd pe nimeni care ar mai dori să ia cuvântul pentru informații suplimentare pe care le-am putea primi, atunci dăm cuvântul raportorului pentru concluziile finale. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Sper că a fost utilă pentru toți uh, participanții reuniunea noastră de astăzi și sper că următoarea noastră întâlnire va fi și mai utilă decât aceasta. Dacă ne dorim să vedem efectul banilor publici în activitățile de cercetare și dezvoltare care sunt foarte importante, atunci eu cred că ar trebui și să analizăm și să evaluăm uh, participarea actorilor în toate aceste întreprinderi comune și să vedem care este părerea lor. Pot să văd că aceste inițiative comune sunt foarte importante și pot și ar trebui să aducă rezultate foarte bune în realitate. În realitate acesta e rezultatul final, cel din viața reală și sper că la următoarele evaluări făcute de curtea de conturi, dar și evaluările făcute de noi, sper că toate se vor axa mai mult pe rezultate. Am înțeles că curtea de conturi va face anul acesta un audit de performanță. Și acest semn este unul foarte bun. Pentru directorul executiv al IMI, Știți, beneficiarul dumneavoastră final este pacientul, ar trebui să fie pacientul și și banii publici din bugetele naționale. Așa că efectul întreprinderii dumneavoastră comune ar trebui să fie acolo. Pentru că asociațiile prezentate azi sunt beneficiarii finali. Sunt asociații acolo care sunt entități naționale. Așa că vă rog, să țineți cont de ce s-a întâmplat până la urmă cu rezultatele dumneavoastră. Au efecte asupra banilor publici sau nu? Cred că acesta ar fi un rezultat foarte bun pentru dumneavoastră. Oricum, vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru prezentarea rezultatelor și din partea comisiei în legătură cu IMI și vă mulțumesc tuturor pentru participare. Da. Și eu aș dori să vă spun că astăzi am mai învățat câte ceva și anume în ceea ce privește hidrogenul. Trebuie să ținem cont mult mai mult de acesta față de cât am făcut-o până acum. Și apoi și în ceea ce privește strategiile naționale pe cărora trebuie să le acordăm o o atenție sporită. Am văzut și cele spuse legate de celule de combustie, de construcția de aeronave. Și aici cred că trebuie să căutăm căi noi și să vedem care sunt legăturile între toate acestea. Mi s-a părut totul interesant, îi mulțumesc și domnului raportor, le mulțumesc și colegilor care au fost astăzi prezenți aici Și cred că putem să vedem care sunt problemele cercetării în Uniunea Europeană, chiar în prezentările pe care le-am auzit astăzi și cred că trebuie să ne ocupăm din nou de reguli și cu siguranță o vom și face. Și țin să vă mulțumesc tuturor, mulțumesc și Comisiei Europene, le mulțumesc și uh, directorilor, reprezentanților, întreprinderilor comune. Vă doresc tuturor o zi bună, s-a închis reuniunea.